Stimate colege, stimați colegi, vă spun bun venit la această ședință de după amiază. Este pentru mine o plăcere că putem să ne desfășurăm ședința în asociere cu subcomisia noastră pentru securitate și apărare și cu membrii parlamentelor naționale și reprezentanții uh, celor două comisii ale Parlamentului European. Pentru prima dată îl avem în mijlocul nostru și pe Leroy, secretarul uh, general al Serviciului de Acțiune Externă, tocmai mi-a arătat uh, o fotografie împreună cu Ban Ki-moon la New York și toți secretarii generali ai Națiunilor Unite, ai Parlamentului European sunt în acea fotografie. Din păcate, Michel Barnier nu poate să participe la întâlnirea de astăzi, fiindcă are o altă întâlnire la Paris, este membru al Consiliului de Stat al Republicii franceze și uh, trebuie să participe la respectiva reuniune, dar poate vom avea o altă ocazie să ne întâlnim cu domnul Barnier. Deci, în această după-amiază uh, ne vom concentra asupra întâlnirii la nivel înalt din iunie, a cărei pregătire este asigurată de domnul secretar general. Va fi o întâlnire la nivel înalt care continuă uh, lucrările conferinței din decembrie 2013, un alt uh, summit pe probleme de securitate și apărare și, de fapt, uh, Situația în domeniul securității și apărării a devenit mai precară decât uh, a fost în 2013. Uh, Tocmai de aceea trebuie să ne ocupăm intens de această problematică până ă, și problemele legate de liniile de demarcație între politică de apărare și securitate pe plan comunitar și pe plan național trebuie să fie ă, clar delimitate. Am spus-o și cu altă ocazie. Statele membre ale Uniunii Europene ă, cheltuiesc de trei ori mai mult uh, pentru înarmare decât Rusia, uh, chiar și mai mult decât Statele Unite, dacă punem la un loc aceste sume, dar rezultatele uh, sunt mult mai slabe. Nu putem uh, ca politica noastră de soft power să fie în felul acesta așezată pe principii de hard power. Deci, uh, noi avem obligații și în legătură cu asistența uh, în situații de catastrofe naturale sau uh, de sprijinire a taberelor de refugiați. Pe acest plan asigurăm cam 50% din sumele care se pun la dispoziție, dar uh, cred că și în domeniul politicii de securitate trebuie să ne asumăm rolul de global player să avem un rol fruntaș. Domnule secretar general, am și o observație la început. Se vorbește și despre uh, Permanent Structure of Cooperation, o structură permanentă de cooperare despre care se spune că nu se află pe ordinea de zi a întâlnirii la nivel înalt. Mie mi se pare însă că este o chestiune esențială. Deci aici este vorba și de cooperare în achiziție de tehnică și uh, aș vrea să știu care este motivul pentru care acest uh, lucru nu se află pe ordinea de zi. Faptul că există câteva state membre care nu sunt de acord să se discute acest lucru nu mi se pare a fi convingător, pentru că uh, Um, există bugete limitate în multe state membre și uh, o politică comună în domeniul politicii de securitate și apărare nu ar însemna neapărat majorarea bugetelor de apărare. Eu cred că ă, prin efecte de sinergie am putea să rezolvăm aspectele financiare mai degrabă, astfel încât politica ă, de înarmare să nu se practice în defavoarea politicii de dezvoltare economică și a politicii sociale. Trebuie să acționăm rațional, nu știu, ă, ce se întâmplă de fapt inclusiv în uh, ce privește bandele uh, teroriste din Africa și din Orientul Mijlociu. Dar uh, există probleme care ă, trebuie să garanteze credibilitatea Europei și la nivelul statelor membre. Numai dacă Europa este puternică și dacă puterea de apărare colectivă devine convingătoare, atunci putem să ne bucurăm de credibilitate. Cred că Uniunea Europeană are doar atunci o șansă de supraviețuire când toate statele membre ale Uniunii Europene vor avea sentimentul unei calități eh, ridicate a atmosferei de securitate. Dacă acest lucru nu se întâmplă, suntem eh, la eh, finalul demersurilor de cooperare. Eu cred că trebuie și din acest punct de vedere să acționăm coerent pentru consolidarea Uniunii Europene, pentru solidaritatea Uniunii Europene, nu tre- care trece dincolo de clauza de solidaritate a tratatului de la Lisabona. Domnule secretar general, aveți cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați, am vrut să Uh, vină și Federica Mogherini astăzi la dumneavoastră, dar în clipa de față se află în uh, China pentru a sărbători cei 40 de ani ai relațiilor dintre China și Europa. Dar voi trece la engleză acum. And because E o plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a discuta despre această temă. Suntem afectați atât în Uniunea Europeană cât și statele membre de ce se întâmplă. Putem însă juca și un rol uh, european conform tratatelor. Putem fi uh, un intermediar pentru a sprijini statele membre să-și dezvolte capacitățile. Prin uh, PESC, uh, Uniunea e un furnizor de securitate. Deci deteriorarea climatului de securitate pe care tocmai ați descris-o va avea, bineînțeles, efecte și asupra cooperării din domeniul apărării se, va folosi, uh, se vor folosi mai mult instrumentele de apărare. Deci Uniunea Europeană va fi din ce în ce mai mult un furnizor de securitate. Iar politica noastră de securitate și cooperare va fi un instrument esențial. Vreau să vă spun că în această dimineață prezentat în fața PFC cu toate statele membre un plan pe care ni l-a cerut Consiliul acum 10 zile. E vorba de operațiunile navale din Mediteran, atât pentru a salva vieți operești, cât și pentru a combate traficanții de oameni. Deci prezentăm o nouă operațiune uh, în acest domeniu acum și sperăm să fie adoptată de Consiliul de pe 18 mai pentru a putea lansa efectiv această operațiune. De asemenea, trebuie să urmărim o coerență cu alte politici, cu alte sectoare. Avem o piață internă a apărării, avem o industrie maritimă, avem și inițiativa cerului unic, Single European Sky. Toți suntem pe cale de a pregăti acum Consiliul din iunie. Domnul Tusk că hotărât să mențină această dată așa cum a fost ea uh, prevăzută de Consiliu în decembrie 2013. Contribuția parlamentelor, atât naționale cât și europeane, e importantă pentru acest Consiliu European înalta reprezentantă va discuta uh, cu dumneavoastră la următoarea plenară despre această chestiune. Există și raportul colegului dumneavoastră Danjean, raportul Cucan privind finanțarea politicii de apărare. Deci contribuția este ambițioasă. Suntem de acord cu multe aspecte din aceste rapoarte, nu cu toate. Într-adevăr, avem nevoie de o politică mai ambițioasă, de o cooperare mai Uh, strânsă cu statele membre. Deci trebuie să ne creștem nivelul de capabilități în PSAC. În raportul de așa se vorbește despre creșterea eficienței, a vizibilității și a impactului politicii de apărare. Trebuie să păstrăm acest imbold al șefilor de stat și de guvern pentru a implementa rapid toate măsurile necesare în funcție de nivelul nostru de ambiție. Și cred că evenimentele deci care vor avea loc vor fi la înălțimea așteptărilor. Pentru Consiliul European vom avea un raport al înaltei reprezentante prezentată de dumnea ei și de șeful Agenției Europene de, Opere, de Apărare și de asemenea vom avea un raport privind implementarea comunicării din 2013 cu privire la apărare. Înainte de asta va, se va face și o scrisoare oficială către președintele Tusk, către reprezentanta Consiliului, Biencovska, asta pentru a arăta cum uh, colaborează Comisia cu Serviciul European de Acțiune Externă. Deci toate acestea trebuie să fie gata până pe 18 mai pentru a se bucura de sprijin la Consiliul European din iunie. Care e contextul? O degradare gravă a contextului securității. Pentru asta, liderii ar trebui să-și confirme angajamentele din 2013. UE trebuie să fie un furnizor din ce în ce mai mare de securitate și pentru asta nevoie de capabilități și de o bază industrială solidă. Asta mai mult ca niciodată. Un context atât de dificil, cu o imigrație ilegală atât de crescută, deci toate astea trebuie uh, să fie abordate. De asemenea, să găsim un echilibru între raportarea și implementarea angajamentelor, pe de-o parte, și uh, uh elaborarea de noi idei. Bineînțeles că multe chestiuni sunt deja prezentate atât în rapoartele Danjan cât și în raportul Cucan. Deci, însă, în ceea ce privește nivelul de investiții stabilit în 2013 aici, e în joc și credibilitatea noastră. S-au făcut progrese. O, avem o abordare uh, comprehensivă, operaționalizată. Un exemplu bun e faptul că CGA grup de comisari care se întâlnește uh, regulat, condus de doamna Mogherini, în funcție de misiunea conferită de domnul Juncker. E o, hotă, o reuniune lunară pentru a asigura coerența acțiunilor SEAE. E un instrument foarte puternic. În ceea ce vrește operațiunile uh, de apărare, aici Colegiul a adoptat o comunicare uh, săptămâna trecută în legătură cu uh, acest uh, domeniu. Vrem ca țările partenere și organizațiile partenere să gestioneze din ce în ce mai mult crizele de unele singure. Politicile de parteneriat acum. Un anumit aspect al PSAC ține de parteneriatul cu NATO, cu ONU, cu OSCE-ul, cu Uniunea Africană, bineînțeles. Domnul Ban Ki-moon a organizat o reuniune cu uh, conducătorii acestor organizații. Avem multe aspecte comune, gestiunea maritimă, a frontierelor, spațială, avem de asemenea fenomenul migrației, de asemenea există și amenințări hibride uh, Uh, la adresa statelor membre. Trebuie să avem o reacție comună la aceste amenințări hibride și pentru asta e nevoie de o coordonare mai bună a instrumentelor noastre și de asemenea să fim mai conștienți de ce se întâmplă. Colaborăm cu NATO, avem o abordare comună, strategii comune. În ceea ce privește implementarea proiectului de capacități colaborative, sprijinit de Consiliu în uh, decembrie 2013, E vorba de um, un proiect care este în curs, însă vrem ca această cooperare să devină regulă și să apară noi programe în Europa. S-au făcut progrese limitate. Generarea de trupe e destul de dificilă. E nevoie de multe stimulente pentru a obține trupele necesare. Uh, și azi dimineață s-a discutat despre asta. Dacă vrem operațiune în Marea Mediterană, e nevoie, bineînțeles, de promisiuni. Am avut o reacție bună din partea statelor membre în această dimineață, însă nu întotdeauna e ușor. Progrese limitate de asemenea și în ceea ce privește finanțarea PSAC. Folosim și operațiuni civile în ceea ce privește operațiunile militare, sunt finanțate printr-un mecanism uh, prin care costurile sunt acoperite acolo unde au loc, acolo unde apar. Însă și aici avem unanim, unanimitatea și uh, rapoartele uh, Dajan și Cucan de asemenea se referă la consolidarea și elaborarea acestui mecanism. De asemenea, nevoie de o dezbatere la un alt nivel pentru a vedea ce putem face în continuare acum, referitor la summitul din iunie. În primul rând, revizirea strategică. În decembrie 13, 2013, Consiliul European i-a cerut înaltului reprezentat să prezinte un raport privind uh, modificările din, de pe scena internațională. Un rezumat va fi prezentat pe 18 mai la următorul Consiliu de Afaceri Externe și oficial la Consiliul din iunie. Scopul este să obținem un mandat uh, de la Consiliul din iunie pentru un alta reprezentantă pentru ca aceasta să pregătească o nouă strategie de securitate. Probabil va fi ceva și mai extins. Vom avea o strategie de politică externă și securitate intenția noastră fiind ca în primul semestru din 2016 să fie gata. După cum știți, ultima strategie din 2003 a fost revizuită în 2008, deci nu putem să folosim în continuare o strategie de securitate care în multe aspecte este depășită. În al doilea rând, construirea de capacități. Instruirea um, de asemenea, o nouă cadru de politici e foarte important, să avem un mecanism de conectare și ne gândim și la un mecanism de sprijin pentru uh, instruire și dotare. ceea ce vrește instruirea și dotarea, am tras învățăminte în urma misiunilor din Africa. Trebuie să umplem toate lacunele care au existat. Lipsa de capacități în sectorul apărării într-un anumit stat subminează foarte mult perspectivele țării respective. Știm că fără securitate nu putem avea dezvoltare uh, și viceversa. Această politică va fi discutată de la următorul Consiliu al Ministrilor de Externe din 18 mai. Va fi un Consiliu Jumbo. Începem dimineața cu miniștrii de apărare, după aia un prânz cu toți miniștrii, iar după amiaza miniștrii de apărare care vor uh, discuta pe subiecte specifice, cum ar fi procesul din Orientul Mijlociu. În ceea ce privește implementarea două, caze, două um, studii de caz, unul din Mali și uh, un altul dintr-o altă țară africană. Încercăm să vedem care sunt nevoile de echipare, să evaluăm de asemenea nevoile și să cartografiem toate nevoile pentru a evita orice uh, duplicate. Acum, al treilea element, parteneriatele, limba franceză, interpreții mulțumesc vorbitorului. Ar trebui să dezvoltăm parteneriatul cu NATO, Trebuie deci să ne consolidăm colaborarea cu NATO, mai ales în ceea ce privește securitatea maritimă, securitatea cibernetică, politica de apărare și securitate, forțele de uh, reacție rapidă, planificarea, um, armele hibride și comunicarea. Și, bineînțeles, mai avem și problema investițiilor din domeniul apărării, o problemă pentru toate statele membre. E clar că trebuie făcute eforturi în acest domeniu. Cu toții vă aduceți aminte ce angajamente și-au luat statele membre la NATO. Multe state membre UE sunt și membre NATO. Deci există un angajament pentru a avea 5% din PIB pentru investiții, din care 20% pentru personal și investiții, însă la nivel european nu s-au făcut astfel de angajamente încă. Și în ultimul rând, trebuie să stimulăm mult investițiile în domeniul cercetării și dezvoltării. S-au făcut multe în ceea ce privește Agenția de Apărare Europeană, acțiuni pregătitoare pentru cercetare în domeniul apărării. Iată deci câte pro, câte proiecte sunt în curs, cât avem de uh, lucru. Acum, în ceea ce privește PESC și cooperarea. Una din noutățile aduse de tratatul de la Lisabona următoarea. Există posibilitatea ca în cadrul UE să se pună la oaltă mai multe state membre care au angajamente uh, comune. Intenția a fost să avem o înțelegere comună, să existe o masă critică în favoarea PESCO. Până acum încă nu am reușit să avem așa ceva. Încercăm să găsim sinergii pe lângă cele existente. Așa cum s-a spus deja în raportul în alte reprezentante, dezbaterea privind această structură permanentă ar trebui să continue. PESCO, această structură permanentă, pentru a îmbunătăți capabilitățile și capacitatea de gestionare în caz de criză. Programele de cooperare ar putea fi foarte utile, însă aici uh, depinde mult și de voința statelor membre, bineînțeles, de a se implica. Vă mulțumesc, domnule președinte. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, euh... Mulțumesc, domnule președinte, domnul Danjean, cred că s a spus multe lucruri interesante. Serviciul de acțiune externă și înalta reprezentantă uh, nu trebuie să uh, ne facă nou reproșul de lipsă de inițiativă. Cred că uh, inițiativele doamnei Mogherini de până acum sunt încurajante din punctul nostru de vedere. Având în vedere contextul pe care l-ați prezentat din perspectiva securității, războiul, conflictele, crizele care se produc în jurul continentului european cu o amploare nemai întâlnită din momentul în care acum 15 ani am lansat ideea unei politici comune de securitate și apărare, nu uh, ne permit să așteptăm mare lucru din partea Consiliului din iunie, pentru că am fost deja foarte decepționați de Consiliul din decembrie 2013 și când vedem ce se pregătește pentru iunie 2015, nu avem uh, motive de uh, încurajare. Deci, uh, avem o mare responsabilitate în ce privește politica comună de securitate și apărare. las deoparte dezbaterile uh, legate de uh, momentul eh, de a acționa este sau nu timpul să reacționăm, pentru că nu vreau să ne încurcăm în asemenea dezbateri. Cred că există momente. D'entre eux, je suis français, je sais de în care uh, NATO trebuie la rândul său să își asume responsabilități, dar nu poate să o facă din ce privește capacitățile și personalul de care dispune. Deci noi uh, trebuie prin politica noastră de uh, securitate și apărare să ne îndeplinim obligațiile care decurg din tratat. Eu cred că trebuie să aplicăm prevederile tratatului uh, Ă, iar în cooperarea structurală permanentă ă, este un concept care decurge din tratatul de la Lisabona și sunt cinci ani de când vorbim despre acest concept. Deci trebuie să lansăm această cooperare structurală permanentă pentru că, din punct de vedere uh, al apărării, uh, cele 28 de state membre uh, trebuie să demonstreze voința politică de a reacționa, altfel Europa nu va mai exista. Um, un mot sur les euh, opérations. Vous avez parlé, euh, et la haute représentant. Deci, nu uh, pot acționa individual cele 28 de state membre în acest domeniu. Da. Eh, eu cred că eh, dispozitivul actual este eh, nesatisfăcător. Realitatea este brutală și de aceea mă servesc și eu de niște cuvinte brutale. Multe din misiunile europene s-au transformat într-un fel de misiune alibi, aș spune. În general, statele membre uh, s-au mulțumit cu misiuni civile, nu cu misiuni militare, pentru a uh, planta la un moment dat un drapel european pe hartă, demonstrând că Europa a trecut pe acolo, că este vizibilă. Dar uh, vă dați seama că aceste misiuni Ă, chiar dacă gradul profesional este foarte ridicat, sunt misiuni pe care le-aș numi misiuni pretext și care nu își ating obiectivele așteptate de noi toți. Sunt misiuni foarte costisitoare și ă, știm că există programul Uh, train and equip, uh, da, noi oferim asemenea servicii în Libia, în Somalia, dar uh, nu echipăm până la urmă forțele prietene suficient. Dar misiunile noastre, operațiunile noastre sunt încă departe de ceea ce este necesar în planul securității. Trebuie să ne gândim că a existat și un Consiliu European excepțional în legătură cu fenomenul imigrației. Dar cum uh, vom putea lansa o operațiune militară în Mediterana pentru a captura ambarcațiunile traficanților de persoane? Gândiți-vă cine își va asuma distrugerea unei asemenea ambarcațiuni. Uh, s-a vorbit despre drone înarmate. Da, să uităm această idee, pentru că uh, Consiliul European de 15 ani nu face nimic și Europa nici nu deține până la urmă drone uh, militare. Unde vom distruge aceste embarcațiuni? În porturile din Libia, uh, producând și pagube colaterale? Asta uh, nu ar fi deloc rezonabil. Deci singura operațiune rezonabilă este o operațiune pe mare care să uh, aibă uh, efectul de descurajare a embarcațiunilor care au pornit deja, au plecat la drum în Mediterana. Misiunile uh, pe care le-am avut în Africa pentru uh, securitate încercau să contracareze uh, rutele pentru imigrația uh, clandestină. Există o rută subsahariană care trece prin Sahel. Toată lumea cunoaște, trece prin Mali, prin nordul Nigerului și Uniunea Europeană are o asemenea misiune de poliție civilă pe lângă autoritățile uh, nigeriene. Dar Uh, nu este un mandat adevărat de luptă împotriva imigrației clandestine în colaborare cu autoritățile uh, locale, pentru că în momentul în care imigranții au ajuns în Libia e prea târziu. Deci, uh, iată posibilitatea unei acțiuni militare împotriva un, unui fenomen de migrație. Și Probabil că șefii de state și de guvern vor încerca să trateze subiectul, dar eu cred că uh, mandatul care a fost conferit în altei reprezentante nu este deloc realist Trebuie să ne gândim la dispozitivul existent, poate îl ameliorăm, dar nu sunt propuneri revoluționare, cum ar fi, spunem, acea idee legată de acțiuni militare pentru distrugerea navelor traficanților de persoane. Iată că există un decalaj între uh, ceea ce se afirmă ca urmare a unei întâlniri la nivel înalt și uh, rezultatele în materie de apărare, care sunt foarte modeste. Pentru că să ne gândim la Consiliul, întâlnirea la nivel înalt din decembrie 2013, la comentariile făcute de domnii Cameron Hollande, de doamna ă, Merkel, în legătură cu uh, conținutul acestei întâlniri. Domnul Cameron nu a contribuit cu niciun ban la bugetul comun. Domnul Hollande a vorbit despre participarea europeană în misiunea franceză din Africa. Și uh, după aceea s-a spus că nu există uh, un comisar uh, european care să poată să coordoneze o misiune de război. Deci, dacă discutăm despre asta, uh, cred că nu vom ajunge la rezultate și cred că nici viitorul Consiliu nu va fi mai productiv. Deci, nu știu dacă uh, mandatul doamnei Mogherini va fi suficient de puternic pentru a atinge uh, obiectivele scondate, mai ales în legătură cu o chestiune esențială uh, care îl constituie finanțarea cercetării și dezvoltării, pentru că asta cere industria noastră. De asemenea, ă, sunt probleme legate de ă, export și ă, dispozitivele de care dispunem sunt suficient de dezvoltate. Dar cred încă o dată că nu trebuie să ne facem prea mari iluzii în legătură cu rezultatul acestui Consiliu. Cred că trebuie să lăsăm deoparte dezbaterea teologică și să ne gândim care sunt provocările eh, în domeniul securității cu care ne confruntăm, fie în est, fie în sud, și Consiliul European trebuie să țină seama uh, de uh, faptul că dacă nu uh, abordăm problemele astăzi, nu vom putea pe viitor să ne asigurăm propria securitate. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general executiv, dragi colegi, dragi uh, uh, parlamentari din parlamentele naționale, salut! Ocazia de a discuta despre toate aceste chestiuni legate de politica comună de securitate și apărare și finanțarea acesteia. Eu sunt raportor din partea Parlamentului European împreună cu colegul de la Comisia de Bugete Referitor la raport, trebuie să vă spun că deja am votat în Comisia FET și așteptăm votul din plenul de la Strasburg la sfârșitul acestei luni. Acum să vă spun care sunt cele mai importante chestiuni din raport. Finanțarea politicii comune de securitate și apărare, Uniunea Europeană se confruntă cu niște provocări și amenințări nemai întâlnite în ceea ce privește securitatea. Cu toții știm ce se întâmplă în estul Uniunii Europene, am discutat asta astăzi mai devreme, să știm de asemenea că există amenințări uh, din cauza instabilității uh, de pe continentul african și din Orientul Mijlociu. La Consiliul din iunie ar trebui uh, abordate aceste probleme și ar trebui definit o foaie de parcurs pentru o colaborare mai strânsă în domeniul securității și apărării. Și sunt de acord cu părerile foarte realiste pe care tocmai ni le-a prezentat colegul nostru Danja în legătură cu uh, summitul care va avea loc în iunie. Politica de securitate, politica comună de securitate și apărare a fost uh, o provocare de mult timp, dat fiind ambițiile și constrângerile noastre. Dincolo de problemele bugetare, există probleme legate de creșterea eficienței și flexibilității misiunilor și operațiunilor uh, din această politică. E nevoie de mai multă coerență uh, și transparență în ceea ce privește finanțarea. Practic, alocările financiare pentru uh, politicile de securitate și apărare sunt uh, reduse. Cum să faci cât mai multe cu puțini bani? Noi propunem o modalitate mai transparentă și mai eficientă de finanțare a acestei politici. În raportul pe care l-am pregătit cu colegii de la Comisia de Bugete am propus mai multe măsuri prin care s-ar putea spori uh, coerența, transparența și s-ar putea reduce, s-ar putea economisi bani. Referitor la acest ultim punct, în raport prezentăm măsuri care ar scurta procedura financiară. Cerem de asemenea mai multă flexibilitate în ceea ce privește regulile financiare, mai ales pentru misiunile civile. În același timp, sugerăm o mai îmbunătățire a randamentului și o accelerare a desfășurării de misiuni civile prin folosirea unui centru comun avem nevoie de un sprijin central pentru misiunile noastre. În ceea ce vrește acum coerența și compatibilitatea, cerem mai multe sinergii, mai ales între operațiunile și misiunile civile și cele militare. E posibil să se facă așa ceva. Există domenii în care astfel de sinergii ar fi relevante. Mă gândesc la transport, la logistică sau la siguranța misiunilor. Finanțarea acum a operațiunilor militare. Revizuirea mecanismului Athena a dat ceva roade, însă nu prea tangibile. Sper ca la Consiliul din iunie să se revină asupra acestor chestiuni și să avem niște rezultate mai clare. Între timp, noi sugerăm deschiderea acestui instrument, uh, Athena uh, propunem ca și țările terțe și organizații internaționale să poată finanța acest mecanism Athena sau să avem așa numita finanțare comună care ar uh, suplimenta practic unele costuri ale misiunii. Acum, transparența și responsabilitatea. În raport sunt subliniate chestiuni care țin de transparența uh, și responsabilitatea finanțării. Când vorbim de mai multă flexibilitate în ceea ce privește regulile financiare, ar trebui să menționăm și faptul că transparența și claritatea ar trebui de asemenea să uh, însoțească orice efort de finanțare. atunci când discutăm despre aspectele financiare, trebuie să ne dăm seama că încă pot fi făcute foarte multe lucruri în acest domeniu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Artini, Mr. Massimo Artini. Domnul Massimo Artini acum va lua cuvântul din partea Camerei Deputaților de la Roma. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru organizarea acestei uh, ședințe în comun. E o onoare să participe prima oară când o fac și chiar cred că e benefic pentru noi, deoarece putem discuta între parlamentari, putem de asemenea să le transmitem și colegilor din parlamentele naționale ce se întâmplă aici, putem reproduce astfel de discuții și acolo. E clar că eficacitatea e foarte importantă. Eu aș vrea să mă concentrez acum asupra argumentelor abordate de mai multe parlamente, la sesiuni interparlamentare, la Atena, la Riga, de exemplu. Încercăm să avem un sistem prin care să creăm o apărare comună europeană. Aș vrea să reiau concluziile de la mai multe seminarii interparlamentare, mai ales uh, de la Riga, sesiunii de la Riga. Vreau să-i mulțumesc Italiei, Franței, țărilor de jos pentru faptul că au făcut o cerere Uh, clară prin care să se folosească instrumentele din articolele 44 și 46 din Tratatul Uniunii Europene. Nu vreau să vă lungesc prea mult, însă eu sper ca și la alte reuniuni interparlamentare să avem aceeași abordare. În alta reprezentantă, Federica Mogherini, a spus foarte clar că trebuie să identificăm ceea ce e realizabil. Deci trebuie să analizăm înainte problemele. Spun asta știind că sistemul de finanțare este esențial. Mecanismul Atena, probabil Atena, nu a funcționat așa cum trebuia. Și cu siguranță că la Consiliul din iunie sa se va discuta și despre asta. Articolul 44 poate oferi o anumită flexibilitate din punct de vedere legal și am putea aplica aceeași flexibilitate și în ceea ce privește finanțarea. E un concept care practic a apărut în urma discuțiilor de la Riga și e important spuneam, să se facă o analiză hotărătoare a părții uh, financiare uh, din această gestiune a operațiunii militare. Deci trebuie deblocată, practic, această chestiune, deoarece uh, de aici uh, apar principalele probleme. Ja, vielen Dank domnul Gale. Da, mulțumesc, domnule președinte, domnule Leroy și mulțumesc și colegilor care au intervenit deja. Sunt uh, de acord cu analiza colegului Donjon, la care nu mai trebuie să adaug nimic. În timp ce în decembrie 2013 ne mai puteam eventual permite ca Consiliul European să facă trimite doar la concluziile ministrilor apărării, completând cu câteva alte formulări. Era înainte de criza din Ucraina, înainte de ISIS, însă acum nu cred că ne mai putem permite ca șefii noștri de stat și de guvern să facă pur și simplu trimitere la ceea ce vor hotărâ miniștrii de apărare pe 18 mai. Eu cred că vor trebui să ia la cunoștință ce se întâmplă în acest context uh, geopolitic schimbat și trebuie să vedem ce se poate face în baza articolului citat. Și încă o dată, cooperarea structurată este o modalitate de a face pași înainte cu cei care doresc, cei care, dată fiind uh, situația de securitate uh, schimbată, își dau seama că nu mai pot singuri să facă ceva și că vor trebui să se angajeze pe un termen mai lung. Iar partenerii noștri americani din NATO s-ar bucura dacă și europenii li s-ar alătura, pentru că din perspectiva lor nu suntem decât uh, un, uh, un covor înnădit uh, fără a face ceva foarte uh, concret și clar. Eu cred că Uniunea Europeană ar fi mai vizibilă și în NATO dacă ar putea aborda lucrurile ținând cont de situația de securitate schimbată. În ceea ce privește Atena, această dezbatere trebuie discutată și în parlamentele naționale. În ceea ce privește Atena, multe state membre nu pot participa pentru că nu își pot permite să angajeze costuri în funcție de cum apar, iar altele trebuie să facă mai mult. Dacă avem însă o caserie separată, atunci fiecare ar trebui să contribuie și cine participă sau celor care participă să li se ramburseze costurile. Însă, în orice caz, ceea ce facem acum nu va duce la realizarea obiectivelor. Eu cred că un uh, rezultat dezirabil ar fi să găsim un nou mecanism de funcționare pentru Atena, ceea ce ar face din acest summit deja un succes. Mr. Kaczakala from the same in Poland. Domnul Kaczakala din Polonia și apoi domnul Litz. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul din iunie nu va rezolva toate problemele. Însă, pentru a realiza ceva, e nevoie de eforturile și de unitatea noastră. Fără îndoială că avem nevoie de o nouă strategie de securitate, care ar trebui să fie mult mai amplă pentru că, iată, și definiția securității a devenit mai amplă. În orice caz, cel mai important element al acestei strategii va fi politica de securitate și apărare comună. Vedem cu ochiul liber cum se modifică situația geopolitică. Deci, noua strategie ar trebui să fie uh, elaborată ținând cont de toate elementele, de dimensiunea estică și și de cea sudică. În Polonia, după 89, Speram că și în Rusia vor avea loc modificări democratice, însă după Ucraina nu mai avem iluzii. Știm că Putin vrea să revină la imperiu, vrea să slăbească Uniunea Europeană, făcând intrigi și ar dori să aibă mai mare influență în Europa decât Statele Unite. Și evident că își dorește să creeze acest coridor către Crimea pentru a destabiliza situația din Ucraina și mai mult. a îngheța acest conflict ar însemna deja un succes pentru Uniunea Europeană. În fața tuturor acestor provocări, așadar, cred că ar trebui să analizăm scrisoarea către doamna Mogherini, de, există câteva propuneri de uh, măsuri și cred că politica comună de securitate și apărare ar trebui să devină mai vizibilă. De asemenea, ar trebui îmbunătățită situația industriei europene de apărare. Domnul Brock spunea că ar trebui să cheltuim mai mult cu toții împreună decât Rusia, însă în ultimii 8 ani în UE s-au cheltuit cu 40% mai puțin. E vorba de cercetarea în domeniul militar și al apărării. În uh, Polonia ne-am dorit ca aceste cheltuieli să fie de 2% din PIB. Eu cred că, sigur, s-ar impune să colaborăm mai mult cu NATO, Însă, știind că bugetele noastre sunt uh, limitate, ar trebui să evităm o suprapunere a unor măsuri. Poate că creșterea bugetului pentru cheltuieli uh, militare și de apărare până la 2% trebuie luată de toți ne Ar trebui de asemenea să ne exprimăm și solidaritatea, pentru că doar dacă vorbim la unison avem uh, greutate. Cred că trebuie să ne aducem aminte din când în când de acest lucru. Mulțumesc, uh, domnule coleg. Eu cred că nu trebuie destinate în mod special forțe pentru NATO sau pentru Uniunea Europeană, ci în funcție de necesități să poată fi utilizate. Domnul Liț. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce spuneați este, de fapt, un punct central pentru a vedea, de fapt, care sunt efectele de sinergie între progresele pe care le facem noi la nivel european cu politica de securitate și apărare și NATO. Așa cum s-a spus, Catena trebuie regândită pentru că, la urma urmei, avem uh, constrângeri uh, financiare, însă putem folosi aceste mijloace financiare mai eficient. Va trebui să evaluăm încă o dată mai temeinic ce aduce tratatul de la Lisabona și din această perspectivă că nu s-a făcut acest lucru. și statele naționale trebuie să colaboreze mai bine, pentru că pe anumite proiecte există o bună colaborare bilaterală sau trilaterală, fie că e vorba de trupe militare sau alte proiecte. Va trebui însă și uh, să vedem și ce alte pârghii există, ca de pildă acțiuni de genul pooling and sharing. și procesul de la Atena nu trebuie analizat doar aici, ci și în uh, statele membre. În Germania, de pildă, uh, există o comisie care analizează modalitatea în care politica uh, de apărare și securitate comună ar putea fi acompaniată și de control parlamentar. Există și o dezbatere cu privire la o nouă carte albă. Este vorba de procese care trebuie să aibă loc și în statele naționale. Ne trebuie și o nouă dimensiune ceea ce privește poziționarea acestor politici. Va trebui să vedem cum includem și prevenția în uh, acest context, însă, dacă vrem să folosim în comun resursele, se impune totuși o discuție în ceea ce privește exporturile de armament. Avem nevoie de dotări comune pentru a putea acționa împreună, în mod strategic, dar și operativ, dar aici trebuie făcuți pași atât uh, la nivel național cât și la nivel european și noi sperăm că data de 18 mai va veni cu un mesaj clar, astfel încât să se poată concretiza următorii pași într-o foaie de parcurs clară. Și de aceea vă întreb cum credeți că este pregătită Agenția Europeană pentru Apărare, dacă e nevoie de o mai bună uh, prezență a reprezentanților de la nivel național sau dacă despuneți deja de suficiente resurse. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Cristian Norheim din Norvegia. Domnule președinte, mulțumesc pentru această ocazie de a spune câteva cuvinte și din partea Norvegiei. Chiar dacă Norvegia nu este membra Uniunii Europene, Norvegia este strâns legată de Uniunea Europeană. Cooperăm foarte strâns cu UE și cu statele membre pentru că împărtășim un set comun de valori și pentru că recunoaștem că trebuie să găsim soluții comune la provocările actuale. De asemenea, considerăm că există o răspundere mai mare pentru Uniunea Europeană împreună cu statele membre pentru a funcționa ca furnizor de securitate în Europa, dar nu numai. Așa cum s-a spus în mesajul de la summitul NATO din Țara Galilor, acțiunile Rusia au uh, uh, amenințat viziunea unei Europe unite și libere. Suntem de acord cu acest lucru și va trebui să acționăm în consecință pentru ca cuvintele să fie urmate și de acțiune. Politica uh, de securitate a Norvegiei se bazează pe cea a NATO. Din perspectiva norvegiană, NATO nu a devenit mai puțin relevantă sau importantă, ci mai din potrivă. Dar la fel și Uniunea Europeană și în special rolul uh, Uniunii Europene în politica de securitate. Uh, presupun că în anii viitori uh, rolul Uniunii Europene va crește în domeniul securității și apărării. Norvegia colaborează în multe domenii, uh, inclusiv în cel al politicii de securitate. Colaborăm de asemenea în anti, acțiune antiteror, asistență pentru dezvoltare la nivel de OSCE și la Consiliul Europei în mod frecvent, Norvegia s-a aliniat măsurilor restrictive impuse de Uniunea Europeană și de declarațiile de politică externă. În uh, anul trecut am dat curs uh, în 94% din cazuri acestor invitații. Credem că trebuie să găsim un răspuns la acțiunile ilegale ale Rusiei în Ucraina. Norvegia participă în mai multe acțiuni conduse de Uniunea Europeană în Balcan, Hornul Africii și în Orientul Mijlociu. De asemenea, am furnizat și noi trupe în, um, pentru trupele conduse de Suedia. În ceea ce privește trupele UE, trebuie să existe o voință politică pentru ca acestea să fie folosite în mod relevant. În ceea ce privește apărare, este important să cheltuim banii mai judicios în viitor. De asemenea, prioritatea pentru apărare trebuie să se reflecte și în bugetele noastre. E nevoie de mai multă colaborare în anii care vor uh, veni atunci când vorbim de folosirea în comună a resurselor. Apreciem foarte mult invitația de a participa la această întâlnire. Deși Norvegia nu este membra Uniunii Europene, avem o strânsă colaborare și împărtășim valori comune, așa cum vă spuneam la început. Așadar, primul lucru pe care l-am făcut când m-am trezit azi dimineața la Oslo a fost de a-mi pune insignele cu steagul Norvegiei și cel al Uniunii Europene la rever. Această legătură uh, n-a fost niciodată mai importantă. Și un ultim lucru, să nu uităm de zona arctică. Implicarea dumneavoastră în această zonă este de maximă importanță. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, sunteți uh, oricând bine primit aici în special atunci când este vorba de politica uh, de securitate și externă. Uh. Domnul Tenoc. Mulțumesc, domnule președinte. În perspectiva ECR, Consiliul pentru Apărare din iunie ar trebui să fie un moment de inventariere și a provocărilor. Însă, cu tot respectul pentru prietenul meu Don John, David Cameron a punctat foarte clar uh, care este poziția noastră în ceea ce privește o armată permanentă uh, a Uniunii Europene, punct uh, sesizat de asemenea și de UKIP în campanie electorală. Însă recunoaștem și noi provocările din actualul context geopolitic, ISIS, Ucraina, Bocaram și așa mai departe. În la Consiliul din iunie ar trebui să spunem clar că NATO și platforma respectivă ar trebui să rămână un fundament al politicii europene. Însă aceste politici ar trebui făcute prin consens și nu prin intermediul între suprainstituții europene. Și de asemenea avem nevoie de decizii politice mai rapide, trebuie să colaborăm și în domeniul serviciilor de informații și probabil vom avea nevoie și de capacități îmbunătățite. Trei întrebări am însă. În primul rând, m-am bucurat să-l auzi vorbind pe colegul din Norvegia. Vă gândiți la nivelul Consiliului dacă uh, după alegerile din această joi unde uh, să sperăm că va fi reales uh, domnul Cameron, care promis un referendum. Ce rol credeți că dacă vom uh, opta să ieșim din Uniunea Europeană, vom beneficia de aceleași aranjamente precum Norvegia în momentul de față? Credeți că acțiunile um, din cadrul PSC, PSAC ar submina natura relațiilor noastre cu partenerii din NATO? Sigur, în ceea ce privește implicarea, um, unele state membre se descurcă mai bine decât altele și de asemenea salutăm um, alocările mai mari din bugetele statelor baltice după amenințarea crescută din partea Rusiei. Credeți că ar trebui folosite mai multe fonduri la nivel național și în ce măsură folosirea în comună a resurselor ar um, uh, funcționa într-adevăr pentru ca uh, bugetele de apărare să fie astfel mai bine folosite în comun? Domnul Nemet. Mulțumesc, Elmar, stimați colegi. În primul rând, aș dori să salut uh, intervenția domnului Leroy și a raportorilor. Iată că se pare că se întâmplă ceva. Poate că summitul din iunie nu ne va împlini toate așteptările, dar, în mod cert, a demarat un proces undeva începând de la summitul NATO. La summitul NATO am văzut că o serie întreagă de țări au anunțat majorări ale bugetelor de apărare, inclusiv propria mea țară, Ungaria, a anunțat că la, pentru următoarele perspective financiare ne vom dubla bugetul pentru apărare. Iată deci acest nou mediu de securitate se reflectă și în realitate. Pentru a pune pe șlea, șleau, asistăm la războaie în interiorul Europei, nu în afara Europei. Și acest lucru afectează nu doar statele membre, ci influențează și decizia la nivel european. De aceea eu salut ideea de a elabora o nouă strategie de securitate sau, așa cum spuneați, o nouă strategie de relații externe și securitate. Strategia în 2013 este perimată și vă mulțumesc și pentru explicația pe care ne-ați furnizat-o cu privire la modul în care se va face acest lucru. Doamna Mogherini a preferat să existe două etape, deci o prima etapă până la summitul din iunie. Însă după aceea, unii au sugerat că va mai fi încă un an, până când vom putea discuta de metodologia creării acestei noi strategii a relațiilor externe și de securitate. Și cred că este foarte bine că suntem cu toții aici și din parlamentele naționale, pentru că statele membre, de fapt, sunt o uh, forță motrică în acest proces. Și ar fi fost bine, domnule secretar general, dacă v-ați fi gândit cum anume să implicați și parlamentele naționale în acest proces în următorul an care ne așteaptă, pentru că nouă ne-ar face plăcere să fim implicați și sperăm toate chestiunile care s-au discutat, începând de la tratatul de la Lisabona, finanțarea, problemele enunțate de raportor, pot fi incluse în această nouă strategie de securitate și parlamentele naționale vor avea de asemenea propriile scenarii politice. Mulțumesc încă o dată și aștept cu interes Uh, părerea dumneavoastră cu privire la modul în care putem colabora pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Nart. Mulțumesc! Ar trebui să dăm dovadă de uh, bun simț, așa cum a, mai sunt nouă vorbitori, spune domnul Broc și secretarul general trebuie să răspundă. Uh, Vă rog pe fiecare să nu depășiți timpul de un minut și jumătate pentru ca toată lumea să poată interveni. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Voi încerca, domnule președinte. Deci principala problemă pe care o avem e controlarea locurilor de tranzit. Și asta se întâmplă și în deșertul Sahara. Orice cunoscător al acestui deșert e că imigrații circulă cu camioane mari, deci nu sunt uh, persoane care <laughs> se deplasează individual și toți trec practic prin uh, anumite puncte. Deci asta ține de controlul uh, oazelor. E drept că e o prostie uh, enormă să crezi că poți uh, distruge uh, navele traficanților. Noi trebuie să blocăm accesul acestora. Uh, dar pentru asta trebuie să avem încredere în eforturile făcute de trupele franceze. Nimeni nu face nimic, doar Franța o face pe cost propriu, după care noi uh, vorbim. Dincolo de vorbe, e nevorbe de fapte și singura țară care acționează e Franța. Trebuie să recunoaștem acest lucru și să le fim recunoscători francezilor. Pe de altă parte, să ținem cont de limitările noastre și să ne autocriticăm. Asta e principala problemă. Vorbim, redactăm documente, însă pe teren nu acționează decât un singur stat, Franța. A respectat timpul, domnule președinte? Then. Very good. Bravo. Mr. Varnava from Cyprus. Domnul Varnava din Cipru. Stimate domnule președinte, Mulțumesc foarte mult. Μέσα από τις συνθήκες η κοινή πολιτική ασφάλειας Mulțumesc. Poate că unii dintre optimiști cred că după 15 ani de politică comună de apărare și securitate avem totuși o politică comună și la nivel practic, nu doar teoretic. Uh, o politică pe care statele membre să o poată folosi de fiecare dată când trebuie să facă față unei amenințări existente sau viitoare. Trebuie să facem însă distinția între diferitele sectoare uh, în joc și să vedem până unde putem folosi această politică comună de securitate și apărare în apărarea Uniunii Europene. Să nu uităm că au fost elaborate, dezvoltate mai multe instrumente. E vorba de asemenea și de faptul că e nevoie de voința statelor membre, e nevoie și de o schimbare de mentalitate aici. Nu putem acționa însă selectiv, de exemplu, să o facem împotriva Rusiei, dar nu și împotriva Turciei, atunci când uh, drepturile unui membru UE sunt încălcate, mă refer la Cipru. Referitor la această chestiune, lucrurile s-au schimbat mult de când uh, a fost concepută această politică comună de securitate și apărare. Deci contextul s-a schimbat mult și ar trebui să ținem cont de noua situație. E bine că a fost o politică consolidată la nivel european, însă Trebuie să ne dăm seama că e nevoie de o abordare foarte cuprinzătoare și de o cooperare cu un mare număr de actori, deci pentru a putea face fața amenințărilor. Deci noi ne așteptăm la progrese reale în sectorul uh, acestei politici comune de securitate și apărare care să fie la înălțimea așteptărilor Uniunii Europene. Äh, Mulțumesc. Pentru că timpul este înaintat, am o întrebare concretă. O chestiune care a fost deja menționată. Problema uh, utilizării uh, banilor în scopuri militare. Se vorbește despre faptul că la someul de la, din iunie se va face o propunere în legătură cu aspectele de înarmare pentru ca uh, banii să nu fie folosiți doar în uh, scop uh, dublu, dual use, ci și în scopuri clare de înarmare. Domnul Danjean spunea deja că există o cercetare uh, la nivelul industriei, dar oare cercetarea în domeniul apărării uh, nu face parte din prevederile articolului 41, respectiv articolul 1.2 din uh, Tratatul European, pentru că aici este vorba despre măsuri cu scopuri de apărare și securitate. Iar în ce privește misiunea Atena, mi se pare îngrijorător că rezervele pe care anumite parlamentele au uh, vis-a-vis -vis de aceste programe sunt prezentate de colegi uh, ca uh, fiind intenționate. Nu, eu cred că trebuie să avem o atmosferă democratică, iar um, de fapt, trebuie să respectăm pozițiile parlamentelor naționale. Cel mult să le șlefuim. Domnul, doamna Cebalos. Jag vill börja med att instämma i det som föredraganden... En Pot să susțin și eu spusele unor an niște vorbitori. Noi nu vom putea derula operații militare în Mediterana. Cred că uh, în felul acesta nu am face decât să agravăm până la urmă problemele pe care imigranții uh, le creează. Trebuie să ne gândim la deciziile care au fost luate în decembrie 2013. Ehm, după aceea, în februarie, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care se solicita elaborarea unui mecanism. Mă întreb eh, care sunt din acest punct de vedere perspectivele după aceea se vorbește și despre uh, responsabilizare. Există multe demersuri ineficiente, vorbim despre cantitatea unor uh, demersuri, dar mai puțin despre calitatea lor. Iar în ce privește conceptul pooling and sharing, de a pune la un loc și de a partaja, mă întreb, acest lucru se va discuta la întâlnirile la, la nivel înalt din iunie. După aceea, managementul uh, crizei și structura acestui management la uh, Parlament uh, am vorbit despre faptul că nu trebuie să uh, existe structuri paralele. Acest aspect este important pentru grupul politic al verzilor uh, iar o implicare civilă cred că este importantă alături de operațiunile militare. În decembrie a fost adresată o întrebare Comisiei, la care încă nu am primit răspuns. În iulie 2011 uh, s-a vorbit deja despre o unitate de comandament și de planificare militară. Uh, cum stau lucrurile din acest punct de vedere? Și aici aș aștepta un răspuns. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, există o forță de reacție rapidă Eurocorps care uh, servește atât obiective NATO cât și ale Uniunii Europene uh, încă din 98 și stă la dispoziție și misiunilor ONU. Deci uh, eu cred că în țările care contribuie la Eurocorp, de fapt, aceste țări reprezintă aproape jumătate din populația Uniunii Europene. Eu aș uh, întreba cum putem transforma acest uh, Eurocorp într-o uh, structură de comandă și capacități de reacție mult mai eficiente. Puteți să ne răspundeți la această întrebare? După aceea, în legătură cu deciziile care urmează să fie luate, am invitat comisarul competent să pregătească un document în legătură cu războiul informațional și propaganda ostilă la care Uniunea Europeană este expusă în ultima vreme din partea unor țări care au poate o altă uh, idee vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană. Eu cred că uh, trebuie să ne punem întrebări și în legătură cu această provocare care nu este dorită de noi. Da. Mulțumesc. Stimați colegi, domnul Chelam, trebuie să fiu de acord cu concluziile domnului Danjan că fostul Consiliu European de Apărare a fost mai degrabă o decepție. În același timp, progresele înregistrate au fost lente, um, evoluțiile um, ne-au luat-o înainte. Iar acum, în pregătirea Consiliului, uh, aș vrea să fac trei sugestii. Trebuie să realizăm schimbările fundamentale în uh, ce privește problematica de securitate în Europa, pentru că s-au multiplicat uh, conflictele în vecinătatea Uniunii Europene, sistemul de stabilitate în multe locuri s-a prăbușit, există uh, un fel de stare de război în forme multiple. Valorile fundamentale europene au fost atacate de către islamiști este nevoie de o reacție, de un răspuns. Din păcate, ă, Europa ă, nu ă, dispune de fondurile necesare pentru apărare. Eu cred că trebuie ca la această întâlnire la nivel înalt să se discute problema Uh, bugetului pentru apărare, pentru că există țări care au stabilit o limită de 2% din PIB pentru buget. Și uh, probabil că uh, doar Estonia până la urmă va rămâne cu acest prag, nu este încurajator. Și o a treia sugestie este să încercăm să ne gândim la o clauză de asistență reciprocă în tratat, pentru că trebuie uh, să fim pregătiți și uh, în fața unor posibile atacuri asimetrice sau uh, fața altor forme moderne de agresiune. Domnul Parniu, Câteva cuvinte în uh, legătură cu problematica. Opinia publică europeană uh, are așteptări. Există și un sondaj Eurobarometru în care se spune că uh, există 16% din europeni care sunt uh, favorabili uh, vis-a-vis -vis de o politică de apărare și securitate comună. Da. Uh, cum a spus și domnul Nart, doar Franța își uh, folosește armata în scopuri de uh, apărare a unor interese europene. Are o strategie din acest punct de vedere. Pe 25 și 26 iunie la someul uh, european ar trebui să se decidă acțiuni concrete. Și aș vrea să vă întreb care este dispozitivul uh, pe care dumneavoastră, în calitate de secretar general al Serviciului de Acțiune Externă, îl vedeți pentru a accelera implementarea politicii uh, comune de apărare și securitate. Pentru că uh, noi știm uh, că noi când ne întâlnim cu interlocutorii noștri din lumea militară europeană suntem acuzați de lentoare în ce privește reacția noastră. Știm și în legătură cu situația din Africa Centrală că participarea misiunilor europene ne determină să spunem că uh, două state europene sunt dispuse să participe efectiv acolo, dar în clipa de față ă, aceste efective încă nici nu au fost concretizate. Noi avem ă, ă, o perspectivă mă rog, care este mai pozitivă în ultimele luni. Deci cum vom putea avansa cu ocazia întâlnirii la nivel înalt, prin intervenția dumneavoastră și a înaltei reprezentante, doamna Mogherini, care beneficiază de susținerea noastră, dar și de susținerea parlamentarilor naționali prezenți în sală. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Epitideios. Nu mă îndoiesc că politica de apărare și securitate uh, este o politică uh, de importanță deosebită, pentru că este un domeniu foarte dificil cu uh, mulți parametri. Această politică ar trebui să fie rezultatul unei politici de colaborare și să fie susținută la unison. De aceea se numește politică comună de apărare și securitate. Aceasta este premiza realizării unei asemenea politici și uh, am o atitudine mai degrabă sceptică față de spusele domnului Danjon că anum, da, anumite state uh, ar avea o mai mare responsabilitate în acest domeniu decât altele. Uh, putem să apărăm un asemenea punct de vedere? Puteți să ne argumentați o asemenea poziție? Avem oare o Europa care funcționează cu două viteze, în care anumite state sunt mai egale decât altele? Că anumite state să nu facă decât să asiste la ceea ce fac alte state și să aplaude eventual. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost uh, adresate multe întrebări, dar uh, respect uh, spusele astăzi pentru că așteptările sunt foarte mari da, știm exact care este contextul general, amenințările au crescut, există conflicte în imediata noastră vecinătate și cred că și capitalele trebuie să conștientizeze această realitate. Este necesar nu să ne diminuăm eforturile, ci să le sporim. Iar inițiativa președintelui Tusk de a stabili uh, această întâlnire la nivel înalt în iunie demonstrează deja că reacționăm uh, față de aceste evoluții. Și uh, consider că din spusele dumneavoastră că și dumneavoastră susțineți aceste demersuri. Și doamna Mogherini este susținătoarea unei consolidări a politicii comune de apărare și securitate și uh, de câte ori are uh, ocazia să viziteze diversele capitale europene, să se întâlnească cu reprezentanții parlamentelor naționale, uh, apără această idee, se întâlnește inclusiv cu membrii uh, Comisiei pentru Apărare. Și uh, când domnul Juncker uh, a vorbit despre o armată europeană într-un interviu pentru uh, un ziar uh, german, el sigur că a exprimat o viziune pe termen mai lung. Am vrut să-i răspund domnului Danjon, dar se pare că acum nu este prezent în sală. Când vorbim despre operațiunile PESA, mă gândesc la ce s-a întâmplat în ultimele luni. Am participat la întâlnirile uh, Consiliului uh, Ministrilor de Afaceri Externe și au fost evocate două operații importante în cadrul politicii comune de apărare. Prima a fost uh, uh, referitoare la Libia și uh, Consiliul Ministrilor de Externe din luna aprilie. Nu, cred că din luna martie se corectează vorbitorul s-au referit la o, o intervenție uh, potențială în Libia și doamna uh, Mogherini a vorbit despre negocieri care erau în curs cu uh, responsabili din uh, Libia pentru că era nevoie de susținere din partea partenerilor europeni în combaterea terorismului și pentru crearea unui mediu de securitate. Dar atunci nu au existat obiecții majore vis-a-vis -vis de uh, această soluție. Deci este Uh, o posibilitate. Nu știm dacă se va ajunge la un guvern uh, uh, multinațional în Libia sau nu, dar ceea ce s-a întâmplat la ultimul Consiliu European, când șefii de stat au spus că se petrece o tragedie cu mii de morți în Mediterana, a fost nevoie de uh, un răspuns și eu am înțeles că poziția a fost unanimă a șefilor de stat și de guvern să uh, încercăm uh, ca prim obiectiv să salvăm vieți și în al doilea rând să combatem traficul de persoane, să distrugem embarcațiunile, uh, navele Uh, traficanților de persoane pentru a-i descuraja în felul acesta să mai acționeze și să pericliteze uh, viața oamenilor. Și la o întâlnire cu ambasadorii din statele membre a existat un consens uh, vis-a-vis -vis de această nevoie de a interveni rapid pentru a salva viețile. Aceste uh, acțiuni se pot produce în apele teritoriale ale Italiei, ale Greciei, dar mai la sud deja sunt apele internaționale și poate că va fi nevoie până la urmă și de o acțiune cu tentă militară pentru a-i bloca pe traficanți și dacă nu se poate fără violență, atunci printr-o atitudine coercitivă. Deci, din acest punct de vedere, la nivelul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite se discută această problemă, să vedem dacă o rezoluție a Consiliului de Securitate ar putea valida o asemenea operație și este destul de probabil. Am discutat cu cei patru reprezentanți europeni în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și doamna Mogherini uh, marțea trecută a participat la aceste discuții. Am avut senzația că se progresează în acest domeniu cele patru state uh, europene membre ale Consiliului de Securitate majoritate Regatul Unit, Franța, Spania și Lituania, um, ar putea să susțină o asemenea acțiune coercitivă. Uh, nu putem spune că susținerea statelor membre este foarte puternică, dar uh, sub egida Consiliului de Securitate s-ar putea întreprinde. Coopération structurée permanente, la PESCO, și également de l'article. S-a vorbit și despre folosirea articolului 44, care permite uh, unui grup uh, limitat de state membre să se unească pentru a conduce împreună o operațiune. Deci, pentru ultima operațiune din Mediterană s-ar putea folosi acest articol 44. Deci avem un cadru și de a acționa se pare că nu se va face trimitere la articolul 44, deoarece toate statele membre, practic, uh, sunt pe aceeași lungime de undă. Un alt punct evocat. Misiunile deja existente în acest domeniu pe continentul african. S-a vorbit de ECAP Sahel Nigeria și misiunea din Mali. Vom consolida aceste misiuni. Această Uh, dimineață s-a prezentat o propunere de a consolida misiunea din Sahel și Niger. E drept că pe acolo trec multe rute de migranți și uh, e clar că dacă am controla mai bine granițele Nigerului, uh, în colaborare cu autoritățile de acolo și cu Organizația Internațională a Migrației și cu ICNUR-ul, am putea obține rezultate. Unii spun că misiunile uh, de pace sunt prea costisitoare. Vă reamintesc că bugetul ONU e de 7,5 miliarde de dolari, operațiunile de menținere a păcii. Deci noi suntem mai limitați. Uh, s-a pus și întrebarea în legătură cu instruirea și echiparea și dotarea. Aici uh, intră în joc o schimbare importantă de mentalitate. E important acum ca sumele de la buget pentru dezvoltare să poată fi afectate pentru echipare, cu echipamente non-letale, mai ales pentru forțele africane. A fost ceva greu de obținut, însă e un uh, aport pentru următorul Consiliu din iunie. S-a vorbit de asemenea și de mecanismul Atena. Vă spun tuturor că ar fi bine să faceți uh, tot posibilul pentru a convinge statele uh, dumneavoastră să modifice acest mecanism. E important. E același lucru și cu gruparea tactică. A existat, de exemplu, o grupare tactică nordică pentru a interveni în Mali. Ei au uh, considerat deci posibilitatea ca acest batalion din Suedia, din Norvegia să fie deplasat în Mali, însă costul practic a fost foarte mare și prin acest cost uh, a fost descurajată practic uh, această operațiune, deoarece prin mecanismul Atena nu se acoperea decât o parte redusă din costuri raportul domnului se, Cucan se referă la posibilitățile de reducere a costurilor. Se vorbește de sinergii, de finanțări în comun, de transparență. Suntem de acord uh, pe deplin cu concluziile din acest raport. Domnule Artini, aveți dreptate, trebuie să îmbunătățim mecanismul uh, Atena. E important ca statele membre să discute despre acest lucru. Și în ceea ce privește anumitele battle groups. Deocamdată încă nu au fost folosite. Știu asta foarte bine, deoarece în funcția precedentă eram secretar ajung la ONU pentru menținerea păcii și eu cerusem folosirea acestor uh, batalioane în Congo. UE a spus atunci nu, Însă e important că există aceste grupuri de batalioane care pot fi folosite, care pot transforma armatele, le pot face mai operaționale. E și intenția doamnei Mogherini de a încerca să găs- de a încerca să le folosească imediat ce se va ivi ocazia. A fost evocată uh, Libia. Deci, în cazul Libiei, dacă va exista un guvern de unitate națională, deci considerăm uh, cu multă seriozitate posibilitatea folosirii acestor uh, grupări. Domnul Galer vorbea despre structura de cooperare permanentă. Nu există încă o masă suficientă. Referitor la articolul 44, deja am vorbit. Domnul Varcarca vorbea despre schimbarea de mentalitate. Uh, pentru iunie vom prezenta un uh, nou document în care se arată că s-a schimbat foarte mult uh, climatul internațional, scena internațională. După cum știți, și doamna Mogherini vine adesea în fața Parlamentului European, deci de asemenea sunt consultate și parlamentele naționale în acest proces. S-a evocat și problema angajării, angajamentelor financiare, deci de la bugetul pentru apărare. În cadrul NATO, 22 din țările UE, deci au luat angajamentul de a acorda 2% pentru apărare. E un angajament luat în cadrul NATO și nu UE deocamdată. Însă vă reamintesc că pentru cei care sunt membri ai Agenției de Apărare, și această agenție luase măsuri, anumite recomandări care nu sunt urmate, din păcate, și anume ca 20% din costurile de apărare să fie pentru eforturile de achiziționare și cercetare și dezvoltare, așa cum a spus și cineva aici. 30% din achiziții trebuie să se facă în comun, 2% din cheltuielile de apărare trebuie să fie pentru cercetare și tehnologie și 20% din cercetările pentru cercetare și dezvoltare să fie făcute, uh, deci să fie întreprinse în comun. Deci sunt niște chestiuni încă de actualitate, obiective pe care nu le-am atins. S-a pus o întrebare legătură cu Agenția Europeană de Apărare și modul în care interacționează cu statele membre. Joi, se întâlnește un comitet pregătitor <coughs> pentru următorul um, comitet de conducere cu statele membre, deci e un moment de evaluare. Vă reamintesc că o principală dificultate a acestei agenții ține de fonduri, de bani. Statele membre au redus bugetul acestei agenții, acesta nu va fi crescut, deci de 5 ani acest buget nu scade, deci are de pierdut în valoare nominală de la an la an. S-a pus o întrebare și în legătură cu Eurocorps. Uh, un fel de mm, cartier general care poate fi schimbat. Va fi folosit acum în Mali. Spania va prelua comandamentul. Deci Spania va conduce Eurocorpul în Mali. Dronele acum. Avem un uh, proiect de colaborare pentru utilizarea dronelor. Știm că pot fi folosite în mai multe feluri. Vom vedea ce se va spune la Consiliul Uniunii, însă e unul din cele patru sectoare la care vrem să lucrăm mai mult. Deci, deocamdată nu avem uh, un acord juridic în ceea ce privește utilizarea dronelor, însă e un domen, domeniu uh, în care facem din ce în ce mai multe eforturi. Alte întrebări? Norvegia. Îi mulțumim Norvegiei pentru participarea la multe operațiuni. În 94% din declarațiile noastre, Norvegia e asociată, deci, în domeniul apărării. Faceți parte din Battle Grupul Nordic și noi eh, ne dorim să continuăm această colaborare. Întrebarea britanică. Ce s-a întâmplat dacă Marea Britanie ar părăsi Uniunea Europeană. Ce s-a întâmplat pentru politica de securitate și apărare? E bine, ne-ar fi foarte greu, deoarece cu toții știm că britanicii în Europa sunt printre cei care sunt cel mai bine dotați din punct de vedere militar. Deci ar fi o mare lovitură pentru politica comună de apărare și securitate. Tot ce spun, nu fac nicio altă declarație politică. A spus că poate ar trebui reduse bugetele de asistență în favoarea dezvoltării PSCA. PSAC. La ultimul Consiliu s-a spus că pentru a face față migrației și migrației ilegale, trebuie crescut bugetul de asistență pentru a trata de la rădăcină cauza acestui fenomen. Deci trebuie să ajutăm la dezvoltarea acestor țări. Deci ideea nu era să se reducă fondurile, ci din potrivă pentru a-i convinge pe emigranți să rămână în propriile țări atunci când condițiile economice sunt suficient de bune. Reprezentantul maghiar vorbea de faptul că Ungaria își va dubla bugetul de apărare. E semnificativ acest fapt, domnule Nemet. Și Lituania, de asemenea, așa a anunțat o creștere semnificativă a bugetului pentru apărare. Asta merg în uh, direcția cea bună. Consiliul European cere acest lucru de ani de zile. Ce a făcut Ungaria e absolut remarcabil. De la, de, la, la... Ați întrebat de asemenea cum va fi elaborată noua strategie europeană de securitate. Acum se elaborează un raport și începând cu iunie, doamna Mogherini va primi un mandat. Dacă eu v-am spus că în 2016 ar fi gata. De ce am spus 2016? Deoarece trebuie să consultăm Parlamentul European, Parlamentele Naționale. Ideea e să avem un proces important de consultări, deși redactarea textului îi va reveni în altei reprezentante, însă după niște consultări uh, extinse. Și știți cât de dornică este doamna Mogherini să colaboreze cu parlamentarii. Spuneați că Franța e singura țară care se implică pe teren, așa a spus domnul Nard. Și în această dimineață, în operațiunea migrației, Italia, de asemenea, a făcut foarte multe. Italia deja a trebuit să pună la dispoziție foarte multe nave și centrul de comandament ar putea fi în Italia. Italia deci a pus la dispoziție multe echipamente și alte țări vor depune eforturi. Reprezentantul din Cipru vorbea despre o abordare globală și față de alți actori. Colaborăm, mai ales cu NATO. Doamna Lözing vorbea despre Agenția Europeană de Apărare. Am răspuns, cred că, la întrebare. Doamna Series vorbea despre temeiul juridic pentru drone. Eu nu cred că există. Tocmai a părăsit sala. O altă întrebare a fost legătură cu capacitatea de gestionare a operațiunilor civile și militare. În sânul SEA am creat asta. Exista deja așa ceva. CPCC-ul deci un centru de planificare comună a operațiunilor atât civile cât și militare sau uh, hibride. De asemenea, s-a pus întrebarea în legătură cu comunicarea strategică. E drept, Consiliul European ne-a cerut să elaborăm o comunicare strategică. Eu n-aș vorbi de contrapropagandă, însă când știm că sunt răstălmăcite Uh, anumite măsuri ale Uniunii Europene, deci noi trebuie să ripostăm. Și nu doar în cazul Ucrainei. Trebuie să arătăm care e adevărul. Și pentru iunie, deci va fi gata această comunicare. Domnul Covaceva, acum vorbea despre faptul că doar trei țări respectă procentul 2% pentru apărare din PIB. E bine și Estonia, 4 din 28. E important ca și celelalte țări să urmeze acest exemplu bun. Vorbeați de clauza de asistență reciproc. Există deja clauza de solidaritate în Uniunea Europeană. Domnul Parniu vorbea despre opinia publică. 16% sunt pentru politica europeană de securitate și apărare. Acum, spuneați cât de greu se desfășoară operațiunile noastre. Da, e drept. Chiar și pentru NATO e greu uh, să uh, lansezi operațiune. La ONU e nevoie de șase luni în medii. Acum, în Marea Mediterană, suntem pe cal de a monta o operațiune militară. Am constituit conceptul de management în doar câteva zile, la doar 10 zile l-am prezentat. Sper să fie adoptat de Consiliul de Afaceri Externe pe 18 mai. Deci iată că putem lucra și mai rapid. E poate mai ușor, că e vorba de operațiune pe mare, nu trebuie transportate trupe terestre. Însă vedeți că se poate acționa și rapid. Ne vom uh, îmbunătăți, bineînțeles, și modul de a acționa în cadrul politicilor noastre uh, comune de apărare și securitate. Deocamdată e work in progress, însă cred că suntem pe calea ce bună. Reprezentantul Greciei vorbea de Europa cu două viteze. Da, e vorba de articole 42 și 44 Deocamdată pentru operațiuni suntem în continuare în număr de 28 de state membre, însă la discuțiile din această dimineață am simțit că toate statele doreau să se implice. Deci acestea sunt concluziile generale care reiau puțin și declarațiile mele inițiale. Mă bucur să văd că pot conta pe sprijinul dumneavoastră, pe implicarea dumneavoastră. Consiliul din iunie nu va fi revoluționar, nu se vor face progrese majore, nu vă contrazic, însă e o etapă. Și măcar simțim că din nou se degajă o voință politică de a face ceva. În acest domeniu se discută despre politica de securitate și apărare, nimeni nu are obiecții, deci asta înseamnă că se fac progrese. Și sper ca Serviciul European de Acțiune Externă de asemenea să uh, Uh, progreseze în acest domeniu. În orice caz, e dorința doamnei Mogherini. Vă mulțumim, domnule Leroa, pentru cuvintele dumneavoastră. Acum ne pregătim pentru discuția referitoare la Libia, care va avea loc în curând. Bueno, vamos a empezar. Luego silencio. Gracias. Vă rog să faceți liniște. Urmează strategia de securitate pentru Libia. Todos deseamos solucionar. Para mí es un... Problemă arzătoare pe care vrem să o soluționăm. Eu bun venit domnului Mingarelli, director executiv la SEAE, domnului Conley, director pentru gestionarea crizelor în UE și um, pentru gestiunea de planificare, doamna Claura Grazini de la um, Crisis Group și domnul Omar Ansur de la Universitatea din Exeter și de la um, uh, Institutul Regal Britanic. Doamna Mogherini, la Consiliul din martie a fost însărcinată să elaboreze propuneri în legătură cu posibile activități în cadrul politicii comune de apărare și securitate. SEAE a propus un cadru politic pentru criză care va fi discutat de statele membre. Domnilor Mingarelli și domnule Cloni, sper că puteți să ne informați în legătură cu toate aceste opțiuni. Întorcându-se de la New York, doamna Mogherini s-a oprit și în Tunisia. Ea a participat uh, la New York la o conferință privind revizuirea tratatului de non-proliferare nucleară. Pe 30 aprilie s-a întâlnit cu mai multe părți implicate în conflict. Uh, le-a îndemnat să se pună la masa negocierilor pentru a forma un guvern de unitate națională. De asemenea, există eforturi de coordonare uh, în UE, dar și în statele membre mm, la Consiliul de Securitate. Trebuie să semnalăm de asemenea că și Liga Statelor Arabe se implică în acest proces, precum și Uniunea Africană. De fiecare dată când avem ocazia, trebuie să insistăm asupra faptului că orice soluție trebuie să fie politică și să se bazeze pe uh, uh, intermedierea domnului Bernabino Leon, trimisul special ONU. Orice decizie unilaterală care nu respectă decizia poporului libian sau Consiliul uh, de Securitate ONU nu are cum să fie reținută. Domnul Leon a spus că acordul între părți e practic uh, încheiat în proporție de 80%. Duminica trecută s-a adresat diferiților actori pentru a ști dacă uh, e posibil un acord. Domnilor Mingarelli, doamnă Gazini, sper că ne puteți da informații actualizate în legătură cu starea actuală a dialogului politic cu Libia. Îi dau cuvântul în primul rând domnului Mingarelli timp de 10 minute. Merci, président, et merci pour cette invitation. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte în legătură cu evaluarea situației din Libia. În primul rând, securitatea. În ultimele luni, situația securității s-a degradat foarte mult, deci trebuie să ținem cont de asta. Au loc negocieri, însă în paralel s-a degradat grav situația în ceea ce privește securitatea. Și cum se manifestă acest lucru? Ei bine, în estul țării, în jurul orașului Benghazi, luptele s-au intensificat în ultimele săptămâni, chiar și luni. Bineînțeles, drept urmare, s-au, s-a suspendat oarecum uh, furnizarea de un număr mare de servicii publice. Trebuie să știți că în Benghazi condițiile de trai s-au deteriorat foarte mult. Ce alte urmări au mai fost? În ziua de astăzi există penurie la anumite medicamente și alimente în întreaga regiune Benghazi. Deci trebuie să știți acest lucru. Populația din districtul Benghazi suferă. Putem să spunem lucrurilor pe nume. Nestul țării au loc lupte, mai ales uh, în sate care sunt în vestul și sud-estul orașului Tripoli. Aeroportul de la Zintan și aeroportul mitigat de la Tripoli au fost bombardate de mai multe ori, deci trebuie să știți acest lucru, deoarece astfel țara este și mai izolată. Un alt fenomen care a apărut recent, Armata Națională Libiană, precum și brigăzile Misrata, au decis să uh, țină piept uh, Daeshului, statului islamic. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru vedem niște părți care până acum nu cooperau și iată acum au început să aibă activități uh, convergente pentru a stăvili și pentru a provoca dificultăți uh, uh, statului islamic. Acum câteva săptămâni a avut loc o încetare a focului în semiluna petrolieră, pe 26 aprilie mai exact, încetarea focului care pare să fie respectată. Deci o luminiță de speranță. Deci iată cum stau lucrurile în ceea ce face securitatea. Acum, dialogul politic. ONU a organizat acest dialog pe cinci axe. Primul, axul politic. După cum știți, pe baza documentelor uh, prezentate de reprezentanții ONU, reprezentanți din Camera Reprezentanților se reunesc, reprezentanți de la Tripoli, de la General National uh, Congress și de asemenea persoane din partea Misrata și independenți. Aceste persoane s-au întâlnit deja de mai multe ori, uh, ultima dată în Maroc. Reprezentantul ONU a prezentat săptămâna trecută cea de-a patra versiune a planului său. Acest reprezentant speră să se organizeze o nouă sesiune de negociere cu toate aceste persoane la jumătatea lunii mai, adică săptămâna viitoare. Deci atunci ar trebui să aibă loc o nouă rundă de negocieri, probabil tot în Maroc, între reprezentanții politici. În documentul prezentat de reprezentantul ONU se regăsesc următoarele elemente. În primul rând, recunoașterea Camerei Reprezentanților drept parlament legitim. În al doilea rând, crearea unui guvern de unitate națională. Al treilea lucru, crearea unui consiliu a președinției care ar fi alcătuit din premier, din doi viceministri și din doi miniștri, consiliu care ar avea rolul de comandant suprem al forțelor armate deci astfel generalul Aftar este dat la o parte, deoarece Consiliul acesta ar avea răspunderea de a controla armata libiană. libiană. Deci e o cale de a da la o parte pe generalul Al-Afar. Deci e o separare de asemenea și între puteri. Și de asemenea, în al treilea rând, înființarea unui Consiliu de Stat, alcătuit din reprezentanții ai uh, Uh, Consiliului Național General cu rol uh, consultativ. Deci acum există un racord între părți în legătură cu această propunere. Dacă vreți mai multe detalii, vi le pot da. Cea de-a doua uh, fațetă, securitatea. Aici nu încă au avut loc reuniuni, însă reprezentantul ONU dorește să rănească principalele miliții combatante în cadrul acestei uh, axe privind securitatea. Al treilea ax, cel municipal. La Bruxelles, acum o lună, s-au întâlnit cei 30 de primari din cele mai mari orașe din Libia, au participat responsabili locali, și împreună cu toate aceste persoane am încercat să abordăm probleme cum ar fi măsurile pentru a spori încrederea, problemele umanitare, precum și probleme legate de persoanele date dispărute sau care încă sunt prizoniere. O altă dimensiune, cea politică. Aici au avut uh, reuniuni de două ori în Alger, uh, reprezentanți politici au, au uh, participat. Acestea sunt principalele axe. Mai avem de asemenea și uh, un for pentru femei ar trebui să se întâlnească, deci pentru discutarea problemelor uh, tipice femeilor. Și mai avem și un alt act, cel tribal, în cadrul căruia ar trebui să se întâlnească responsabilii tribali. Acum, strategia Uniunii este să sprijine eforturile ONU. Sprijinim aceste eforturi financiar, dar și din punct de vedere politic, logistic. Obiectivul nostru este să permitem uh, crearea unui guvern de unitate națională prin eforturile ONU. De asemenea, colaborăm cu americanii, cu britanicii și cu alții pentru a evita ca anumite grupuri să preia controlul resurselor financiare. În al treilea rând, colaborăm cu anumite părți pentru a proteja în măsura posibilului libertățile fundamentale. În al patrulea rând, facem tot posibilul pentru a împiedica destabilizarea țărilor vecine și mai ales a țărilor din Sahel, care sunt cele mai vulnerabile. Și în ultimul rând, Vrem să ne asigurăm că și comunitatea internațională întreprinde o serie de acțiuni pentru a combate terorismul și imigrația nereglementată. Deci iată pe ansamblu ce încercăm să facem. O facem prin dialogul constant cu misiunea ONU, prin sprijinul pe care îl oferim acestei misiuni, o facem prin dialogul constant cu principalii vecini, dar și cu țările din Golf, cu Turcia, țări care influență în Libia, Colegii mei vă vor spune și despre uh, centrele ofițeri de legătură pe care le-am stabilit în Tunisia pentru a planifica măsurile de securitate. Cam 50 de milioane de euro sunt alocate ca programe de asistență în domeniul imigrației, al educației, al deminării, pentru societatea civilă și drepturile omului și de asemenea avem un program de asistență umanitară. Dacă se va înființa un guvern de state națională în curând, așa cum ne dorim noi, Uniunea Europeană va încerca să sprijine prin toate mijloacele posibile. De exemplu, prin organizarea unei conferințe internaționale, prin propunerea înființării unui grup de contact internațional. E o posibilitate. Ne dorim de asemenea să redemarăm cât mai rapid toate programele noastre de uh, cooperare. Avem peste 100 um, de milioane, deci practic uh, sume promise. Sunt foarte multe programe de consolidare a instituțiilor și a capacităților. Vrem să sprijinim și societatea civilă care trebuie să joace un rol de prim plan în Libia mai ales în ceea ce privește sprijinirea libertăților și ne dorim de asemenea să acționăm pe diferite fronturi pentru gestionarea fluxurilor migratorii. Ce va însemna asta? Să intervenim asupra cauzelor de la bază, și anume sărăcia, conflictele care există în cornul Africii, în Africa Occidentală și în Orientul Mijlociu. Asta e rădăcina, practic, fenomenului, însă va trebui să colaborăm cu Tunisia, cu Egiptul, cu Nigerul pentru a-i uh, ajuta să-și controleze mai bine granițele. Va trebui de asemenea să contribuim la monitorizarea armistițiilor, încetărilor focului, odată ce va fi un guvern de unitate națională și o face cu partenerii noștri. Va trebui de asemenea să vedem cum va putea contribui Uniunea Europeană la securitizare, la mm, securitizarea infrastructurilor cheie din Libia și va trebui de asemenea să vedem cum putem reduce cât mai mult fluxul de imigranți ilegali. De aceea sunt studiate acum mai multe operațiuni. Cred că secretarul general va vorbi deja despre asta. Nu cred că uh, se cuvine ca eu să vorbesc despre asta în acest stadiu, însă trebuie să știți că lupta împotriva imigrației nereglementate și combaterea terorismului din Libia, uh, care e o amenințare la adresa Uniunii Europene, deci acestea sunt printre prioritățile noastre uh, principale atunci când vom ajuta un guvern de unitate națională. Termin spunându-vă că dacă nu vom avea un guvern de unitate națională, doamna Mogherini a spus că totuși UE va face tot posibilul pentru a combate terorismul și imigrația ilegală uh, peste Marea Mediterană. Mulțumim, domnule Mingarelli. Acum, doamna Claudia Gazzini, 10 minute, este analist pentru Libia la International Crisis Group. Uh, thank you for this opportunity to... Mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi în fața dumneavoastră astăzi. Eu plec de la observațiile domnului Mingarelli cu privire la um, negocierea propusă și voi puncta acele puncte vulnerabile, de ce părțile nu sunt uh, dispuse încă în momentul de față să agreze acordul care sunt uh, principalele elemente ale acordului și care sunt uh, problemele mai ample care, pe termen scurt, vor împiedica ajungerea la un acord politic de succes. Domnul Mingarelli v-a arătat uh, în ce constă acest acord, separarea puterilor între Camera Deputaților cu sediul la Tripoli, cel uh, recunoscut actual, și un al doilea organism care va avea multe puteri decât actualul guvern. De asemenea, va exista și un Consiliu de Stat cu rol consultativ, iar în acordul în discuție, să face și trimitere la sectorul de securitate. Care este problema cu acest acord? În practic, în, în Libia există două grupuri majore. Unul, Parlamentul cu baza la Tobruk plus aliații acestuia, atât din punct de vedere militar cât și politic. Celălalt grup este fostul Congres Național cu sediul la Tripoli și aliaților politici și militari în Misrata și Tripoli. Problemele din perspectiva guvernului de la Tobruk sunt următoarele. Nu acceptă că vor trebui să renunțe la o parte din actualele prerogative, de pildă competența de a, a nominaliza pe șeful forțelor Șef de... șeful statului major. Apoi vor trebui de asemenea să renunțe la prerogativele de a desemna ambasadori. Au și probleme în ceea ce privește formarea Consiliului de Stat, ca și organism consultativ, care să includă de asemenea și pe unii membri din um, Congresul Național. Pentru că, în uh, opinia multor, acesta oricum și-a încheiat uh, mandatul. Mai există divergențe în această fac acțiune în ceea ce privește armata. Se consideră că primatul sectorului de securitate ar trebui să se acorde armatei naționale libaneze, care în momentul de față este condus de Oliver Hafta și șeful statului major Naduri. Nu consideră că există posibilitatea unui compromis cu coaliția militară din Libia, aliată cu administrația de la Tripoli. Și în propunerea avansată de Leon săptămâna trecută, se face trimitere indirectă la necesitatea ca toate unitățile militare să se integreze în armată și nu există uh, nicio plan clar cum ar trebui să configureze această integrare. Pe partea GNC a um, Congresului de la Tripoli, se consideră că există prea multe competențe pentru Camera Deputaților. care ar urma să desemneze membrii guvernului, dar uh, va avea și prerogative în a retrage. Pentru unii membru, membri ai Congresului nu este acceptabil pentru că nu se specifică care Camera Deputaților are prerogativele de a desemna guvernul. Este actualul guvern circa 154 de membri, deci uh, cu mai puțin de 30 care au decis să boicoteze, sau este camera ideală a deputaților, adică cea care include și pe uh, acei deputați uh, în stare de boicot. De asemenea, mai există și rețineri pentru că nu există asigurări vis-a-vis -vis de viitorul coaliției militare cu care sunt aliați, pentru că există și rivali uh, la est, în Tripoli, care sunt definiți ca grupuri teroriste, pentru că practică șaria, rectific pentru că sunt afiliați cu Asar Sharia Ce zis? Așadar, um, se doresc garanții în ceea ce privește rolul de viitor. Toate acestea sunt uh, elemente importante care nu sunt de netrecut, dar care nu fac posibil uh, ajungerea la un acord imediat acum. Cei dintre dumneavoastră care consideră că se poate ajunge la un acord până pe 15 iunie, cred că ar trebui să se mai gândească. Pentru că mai sunt multe de făcut înainte să se poată ajunge la un acord pe cadrul politic pentru viitorul Libiei. Dar asta nu este singura problemă. Există sectorul de securitate, există acea parte care vizează componenta militară, uh, care, pentru care încă nu s-a organizat uh, întâlniri din partea ONU. Asta pentru că diferitele părți din Libia probabil încă nu sunt uh, pregătite să facă acest lucru. Pentru că când se va face acest lucru, trebuie să existe un acord vis-a-vis -vis de cine are puterea legitimă și cine nu. Așadar, nu se va ajunge la un acord politic foarte curând. Așa deci, că lucrurile merg mână în mână. Însă mai există și alte chestiuni uh, dificile, care transcend oarecum uh, conținutul acordului sau uh, cadrul pentru securitatea Libiei pe viitor. Și aici este vorba de două lucruri asupra cărora noi, ca grup de criză, am insistat și în trecut. Adică, deci pentru a ajunge la un acord implementabil sau pentru ca părțile să fie convinse că trebuie să accepte un compromis politic, e nevoie de două lucruri. Trebuie să nu mai intre arme în țară și nu mai trebuie să se financeze niciuna dintre părți. Noi asistăm la ceva diferit în Libia astăzi ambele părți în conflict încă mai primesc arme, știm așadar că realitatea nu este foarte complexă, și există și încercări serioase din partea acelui guvern um, legitim, recunoscut la nivel internațional, adică de a prelua acele uh, instituții de stat care ar trebui să fie neutre și care conduc finanțele țării. Am asistat în ultimele luni la niște pași îngrijorători de, din partea Parlamentului sau respectiv mai degrabă a Guvernului în desemnarea unor, unei noi conduceri, conduceri pentru diferite instituții financiare importante din Libia, precum uh, Banca Centrală, Holdingul Telecomunicații și așa mai departe. Există așadar riscul ca una din părțile din conflict să considere că nu este în măsură sau că nu are nevoie de un acord. Și acest lucru trebuie să se schimbe. Și aici intervine rolul comunității internaționale. Pentru că un acord să funcționeze, asta nu înseamnă că trebuie să avem acțiuni planificate pe coastele din Libia, ci să ne implicăm în stoparea furnizării de arme și finanțare pentru Libia și să oprim oarecum preluarea instituțiilor financiare din Libia. Ashur también. Mulțumesc, domnul Omar Ashur. Acum am la cuvântul. E de la Institutul de Securitate privind Orientul Mijlociu de la Universitatea Exeter din Marea Britanie. Uh, thank you for the kind invitation and thank Mulțumesc pentru această invitație și mulțumesc, domnule președinte, pentru introducere. Mi s-a solicitat să vorbesc despre motivul pentru care demobilizarea, dezarmarea și procesul de pace din Libia nu au fost uh, un element de succes și s-a ajuns la situația actuală din această țară. Doresc să-i mulțumesc colegei mele, Claudia, pentru descrierea situației pentru că, în, în fapt, uh, de asta suferim în momentul de față. Voi încerca să sintetizez în șapte-opt puncte de ce procesul nu a fost uh, unul de succes așa cum ne-am fi dorit. În primul rând este vorba de reintegrarea colectivă care s-a petrecut. Am avut o criză la nivelul structurii de comandă brigăți și batalioane care au fost reintegrate ca și colectivități și, prin urmare, soldații primeau ordine de la comandantul imediat, de la superiorul lor imediat și nu de la șeful forțelor armate. Și, prin urmare, imaginea ministrilor, să spunem, de apărare sau de interne, a fost oarecum compromisă de tărit acestei structuri multilaterale uh, de guvernare, ceea ce s-a accentuat pe parcursul crizei. Și a mai existat o problemă care se leagă și anume lipsa unei identități uh, profesionale, instituționale identitatea care a primat a fost una tribală sau regională sau ideologică, iar cea profesională s-a adăugat doar ca o componentă uh, cu numărul 4 sau 5. Și astfel nu s-a putut uh, genera acel leadership care să reunească diferite ideologii, clanuri, regiuni. Și astfel multe din brigăzi și batalioane avea o afiliație oficială. Dacă vorbim de scutul Libia sau brigățile Rahad sau altele asemenea, erau afiliate la un moment dat de Ministerul de Interne sau Ministerul Apărării, dispuneau de legitimația respectivă și în funcție de, mă rog, această afiliere își primeau ordinele de la ministerele respective. În momentul de față există un document important uh, emis de uh, Curtea de Conturi libiană. Este un document de 519 pagini cu privire la modul în care politicile și investițiile publice uh, în perioada 2012-2014 s-au realizat, de fapt, apar toate cifrele respective în acest. Dar uh, mai important, începând de la pagina 197, figurează detalii cu privire la modul în care s-au cheltuit banii de Ministerul de Apărare, câți bani s-au cheltuit pentru construirea unei armate libiene. Vorbim de 11,2 miliarde de euro pentru perioada 2012-2014, salarii de 2,3 miliarde de euro. Deci absolut suficient pentru finanțarea unei armate de 250.000 de soldați. Vreo 530 de milioane de euro pentru dotări. Dar, evident, a existat un nivel foarte crescut de corupție la nivelul Ministerului în ceea ce privește gestiunea acestor bani. Sigur, există o criză regională, dar uh, în Libia reacția, uh, legătura între procesul de uh, pacificare și modul în care uh, s-au comportat diferitele miliții uh, a fost una determinantă. Unii din membrii Congresului, uh, până la urmă, au trebuit să părăsească țara. lucrurile s-au deteriorat pe parcurs Asta am vrut doar să punctez aceste evenimente din perioada 2012-2014. Mai există, desigur, și o criză de supraveghere și responsabilizare. Pentru că, așa cum s-a spus, orice acord politic va fi până la urmă pus semnul întrebării de către părțile din teren, care dispun de mijloacele necesare. Sigur, și de armamentul necesar. S-a mai spus că pentru a supraviețui din punct de vedere politic și pentru a avea uh, putere, ai nevoie de armament. Sau trebuie să fii aliat cu un organism politic care să dispună de o armată și în iulie 2013 s-a văzut această, această idee de întărire a relațiilor cu instituții militare și în februarie, când s-a ajuns la o escalare a situației din Libia, după mai 2014 s-a ajuns la o escaladare a violențelor. În uh, Libia asistăm acum și la, un, la așa numitul fenomen al uh, spoilerilor, adică celor care încearcă să năruiască un acord. De fiecare dată când uh, un astfel de acord uh, e pe cale să se realizeze, apar astfel de voci și manifestări. Un proces la care asistăm din 2012 până astăzi. Pe final, aș fi dorit să punctez și chestiunea legitimității. Sigur că Congresul Național e de domeniul trecutului. Actuala instituție care are legitimitate este Camera Deputaților. Dar cine e aici, în Camera Deputaților? Am menționat și pe cei 14 din 188, dar cine mai participă, de fapt, și este o chestiune controversată. și asta doar accentuează și mai mult criza de legitimitate. Aș dori să mai evidențiez câteva lucruri înainte să închei. În ceea ce privește direcțiile de politică, se impune ca uh, acești, uh, aceste persoane care uh, încearcă să împiedice acordurile să uh, fie împiedicate să mai facă acest lucru. Până la urmă, trebuie promovat acest proces de reconciliere pentru ca în final să se ajungă la o pace stabilă în Libia. Și un ultim punct se referă la mass media. Mass media promovează eradicarea, indiferent acum de partea cui este. Deci, ideea reconcilierii, de fapt, este criticată și este văzută în mod negativ. Se promovează eradicarea uh, dușmanului. și nu este descris ca ceva care ar trebui evitat și, și, și aceste lucruri ar trebui avute la un moment dat în vedere pentru promovarea reconcilierii în țară. Mulțumesc, domnule Așur. Acum îi dau cuvântul domnului Aure Prodi, director de gestiune pentru crize și pentru gestiune. 10 minute și dumneavoastră, vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a vă ține la curent în legătură cu aspectele de securitate legate de situația din Libia și uh, să mă refer la rolul pe care Uniunea Europeană poate să și-l asume în această țară și în regiune. Îmi voi concentra uh, prezentarea mea scurtă pe trei probleme esențiale una este misiunea de menținere a păcii în Libia, de um, pază a frontierelor, de asemenea misiunile care se au în vedere în clipa de față se discută la nivelul statelor membre și după aceea eforturile politicii de apărare și securitate pentru a contracara imigrația din regiune. Deci, Înainte de a începe, aș vrea să precizez de la bun început că activitatea de planificare și de comandă CPCC uh, uh, trebuie să facă față în clipa de față unei mari provocări pentru că situația nu este deloc una fericită. Comunitatea Uh, internațională a decis să părăsească Libia în uh, vara trecută. Situația uh, nu este favorabilă vreunui angajament mai amplu în regiune. Înainte ca situația de securitate din regiune să devină foarte periculoasă, a fost clar că uh, posibilitatea uh, de a controla lucrurile pe plan național uh, a fost foarte slabă, să avem în vedere acest lucru înainte de a proiecta pași următori și de a avea așteptări vis-a-vis -vis de posibilitatea de a acționa. Am, uh, m-am referit uh, la uh, misiunea din Libia, care a trebuit să fie relocată în Tunisia în iulie anul trecut, pentru că, de fapt, riscurile au devenit atât de mari în Libia, încât misiunea a trebuit să fie transferată, deplasată. Deci uh, s-a transformat practic într-un uh, schelet. În uh, noiembrie erau 17 persoane și după aceea începutul anului în februarie 3 persoane. Chiar dacă s-a decis menținerea uh, misiunii, spuneam că uh, Delegația este formată din trei persoane și urmează să rămână în continuare la Tunis pentru alte șase luni, pentru a menține cât de cât o flexibilitate politică a relației cu Libia și să existe din punct de vedere, să continue să existe din punct de vedere legal. Revizuirea strategică a misiunii a ajuns la concluzia că instaurarea unei încetări a focului în Libia pentru moment este foarte puțin probabilă. Nu este iminentă în ciuda tuturor eforturilor uh, care uh, uh, au fost făcute în perioada anterioară în încercarea de a relansa dialogul politic condițiile pentru această misiune de a se întoarce în Libia uh, sunt foarte uh, slabe în perioada următoare. Deci, uh, misiunea operează din Tunis, dar operează transfrontalier și din acest punct de vedere posibilitățile sunt foarte limitate, deci nu este chiar o opțiune viabilă. De fapt, statutul acestei misiuni a rămas uh, uh, ca fiind de fapt o misiune suspendată. Dacă situația nu se va îmbunătăți uh, până în noiembrie, atunci este foarte probabil ca această misiune să se încheie. În același timp, ne gândim la posibilitatea de a uh, relua această misiune în momentul în care condițiile vor fi mai adecvate. În ce privește opțiunile uh, noastre ale acestei capabilități de planificare civilă și comandă, înainte de a parcurge o listă întreagă, aș vrea să accentuez câteva aspecte uh, care uh, trebuie să devină garanții înainte de a recurge la opțiuni care pot fi transformate în realități. Trebuie să existe un guvern de unitate națională. Trebuie să avem un interlocutor libian, un partener libian. În clipa de față el nu există. Deci acest guvern de unitate națională este de importanță critică. Dar trebuie să avem și o invitație din partea Libiei pentru o acțiune a Uniunii Europene și este nevoie și de un mandat legal, o rezoluție a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Acesta este contextul. Este clar că este esențială formarea cât mai rapidă a unui guvern de Uniune Națională care să ne devină partener de dialog. În al doilea rând, SMIL uh, are un rol uh, important în conducerea unui climat de securitate în Libia. Noi am uh, creat o celulă de legătură și de planificare în Tunis o capacitate de planificare. Această celulă de planificare uh, va trebui să ne permită să realizăm care este situația la fața locului și să putem uh, elabora un plan de încetarea focului și de crearea unui climat de securitate. După aceea, o forță de protecție este vitală pentru ca ă, personalul ă, Uniunii Europene care ă, urmează să lucreze în Libia să fie protejat deci, chiar dacă va exista un guvern de unitate națională, chiar dacă vom primi o invitație din partea acestui guvern să uh, operăm acolo, vor exista în continuare și grupuri teroriste care vor fi active în regiune și care nu uh, vor garanta până la urmă siguranța personalului nostru. Deci, uh, trebuie să uh, ne gândim și la dimensiunea angajamentului nostru de asemenea, ă, trebuie să putem să ne sprijinim pe colaborarea ă, serviciilor secrete. Care sunt opțiunile pe care le avem în vedere? Opțiunea numărul 1. O susținere pentru monitorizarea încetării focului pe plan local. aici uh, uh, și uh, Națiunile Unite trebuie să acorde sprijin. Deci trebuie să ne concentrăm pe aspecte locale unde conflictele pot înceta pentru a încerca să le consolidăm, pentru că este clar că nu pe întreg teritoriul vor înceta conflictele armate dintr-o dată. Și aici este nevoie de expertiză pe care putem să o furnizăm și să colaborăm la monitorizarea acestor regiuni uh, neconflictuale. După aceea, să avem în vedere că pentru toate opțiunile pe care le menționez, pentru ca ele să poată deveni o realitate, este nevoie de acele uh, premize pe care le-am menționat, pentru ca noi să putem să ne angajăm. Deci, protejarea infrastructurii critice, inclusiv a instituțiilor guvernamentale, de asemenea a uh, câmpului de extracție petrolieră care ar trebui să fie asigurat. După aceea, o regenerare a misiunii EUBAM Libia Va fi nevoie de timp, dar capacitatea inițială ar putea să furnizeze expertiză și ministerelor cheie și, de asemenea, aeroportului din Tripoli și porturilor maritime. Cea de-a patra opțiune, uh, siguranța frontierelor. Aici Astăzi uh, am discutat uh, misiunea noastră din Niger, EU Cap Niger, care controlează fluxul de migranți. Operații de supraveghere maritimă. Aici trebuie să încercăm să stopăm uh, traficul uh, de arme uh, și posibile activități Daesh ISIL. Aș menționa de asemenea o a șasea opțiune în legătură și cu prezentările anterioare uh, misiunea de mobilizare, de dezarmare. Libia trebuie să fie pregătită în acest sens, trebuie să atingă stadiul așteptat de noi. În final, Da, revin la uh, activitatea de planificare. O posibilă operațiune de pace, dar care să acționeze și pentru a descuraja traficul de persoane în sudul Mediteranei. A existat un schimb de vedere în legătură cu un concept pentru managementul riscului din acest punct de vedere Chiar dacă discuția abia a început, ca atare nu pot eu să intru acum în amănunte. Activitatea de planificare progresează. Sigur, Consiliul ar putea să îmbunătățească uh, conceptul de management al crizei uh, în acest punct de vedere și uh, o misiune uh, jumbo ar putea fi lansată uh, cândva spre finele acestei luni. Coordonarea mai este un element pe care doresc să-l menționez. Coordonarea tuturor acestor aspecte uh, uh, invocate de mine sunt, uh, cru- este crucială. Uh, nu uh, suntem în poziția unui Robinson pe o insulă izolată. Este absolut important să ne coordonăm activitatea. Agenția Uniunii Europene Frontex uh, trebuie să fie susținută și în ce privește aceste operațiuni de menținere a păcii. Și sarcinile uh, Frontex uh, și a misiunilor de menținere a pacei sunt foarte clar delimitate cu mandate specifice. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Înainte de a începe dezbaterea, Vreau să spun doamnei Ferrara Lagage, care se ocupă de misiunea Uniunii Europene din Libia, că poate interveni dacă dorește după dezbaterea noastră. Dat fiind că multe persoane au cerut să ia cuvântul, vă rog să ne limităm fiecare la un minut și jumătate, deci voi fi destul de strict. Voi încerca să dau dovadă de înțelegere în același timp, dar voi fi și sever pentru că nu vom avea timp. Vă rog să adresați de asemenea întrebările oaspeților noștri, să identificați exact persoana cu numele său pentru a putea primi răspunsul. Domnul Șuvu are cuvântul acum. Michel Șuvu. Mulțumesc. Două întrebări. Prima pentru domnul Mingarelli. Vedem foarte bine că gestionarea crizelor uh, e foarte greu de făcut. Uh, atunci când intervii într-un loc pe un teren și când n-ai studiat uh, lucrurile dinainte, când n-ai o strategie, e foarte greu. Acum, dumneavoastră vorbeați despre colectivități, despre 30 de oraș care au reprezentanți. Aș vrea să știu dacă serviciile esențiale de bază sunt asigurate sau nu. Sau ar putea deci să existe condițiile pentru ca la ieșirea din criză să existe un stat de drept. Acum, rolul uh, țării în contextul mediteranean. Există țări care sprijină autoritățile de la Tripoli, altele pe cele de la Tobruk. Nu credeți că și aceste puteri vecine ar putea contribui la uh, soluționarea crizei și la găsirea unui acord? Mulțumesc. Acum, domnul Martino Artini din partea Parlamentului Italian. Mulțumesc foarte subțin. Vă mulțumesc tuturor pentru prezentările făcute. Deja s-a răspuns la o serie de întrebările pe care le aveam eu. Mă întreb care e situația reală din sudul Libiei dat fiindcă unii dintre dumneavoastră ați fost acolo, dacă nu mă înșel. Ar să știu dacă printre interlocutori se află doar cele două entități mai statale, să zicem așa, care au o poziție mai amplă sau dacă printre interlocutori sunt și actori uh, mai mici, dar care pot controla părți importante din teritoriu. Și acum, rolul băncii centrale din Libia în ceea ce privește gestionarea veniturilor din petrol. Aveți detalii în legătură cu acest ultim lucru? Mulțumesc! Doamna Teoharus. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τους τέσσερις εισηγητές. Ήταν... Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu celor uh, patru vorbitori. Uh, să sperăm că pacea ă, va putea fi reinstaurată în Libia, să se ajungă la dezarmare, la demobilizare. Dar, din păcate, atunci când ajung atât de multe arme într-o țară, acest lucru este dificil de realizat. Eu am ă, vizitat Libia în momentul în care Gaddafi ă, a fost înlăturat de la putere. Am fost voluntar acolo am colaborat cu uh, forțe locale în speranța că în Libia se va putea instaura o democrație reală. Din păcate, acest lucru nu s-a realizat. Eu am colaborat cu reprezentanța Uniunii Europene și am cunoscut pe plan local femei care erau foarte bine pregătite, cu o pregătire academică, de asemenea bărbați foarte bine pregătiți, dar care uh, acum au fost înlăturați de la putere de uh, noi veniți. Întrebarea mea uh, Uniunea Europeană în clipa de față nu uh, are posibilitatea să opereze printr-un task force cu obiective umanitare. Care este situația? Și o altă întrebare. Dacă uh, nu putem uh, crea uh, bazele unei democrații în această regiune. Dacă nu putem transmite mesajul democratic la diversele instituții, la mass media, înseamnă că uh, această revoluție se îndreaptă într-o direcție greșită, indiferent câți bani am pune noi la dispoziție. Și atunci uh, a fost o risipă până la urmă. Vous posez euh, Domnul uh, Parniu, aș vrea să vă adresez o întrebare. Spuneați că negocierile ar putea să repornească în Maroc. Cum ar putea Uniunea Europeană, doamna Mogherini, alta reprezentantă, să vă permită ca dialogul să fie uh, reluat pentru că și uh, Uniunea uh, Magrebului Arab ar putea să se reconstruiască și să ajute la uh, reconstrucția dialogului din Libia. Pentru că în Maroc, Algeria, Tunisia, uh, Um, există forme de parteneriat și în colaborare cu noi, Uniunea Europeană uh, ar putea aduce o valoare adăugată acestui dialog pe care uh, îl aveți dumneavoastră în vedere. Antonio Feneț, de la Camera de Diputados de Malta. Domnul Tonio Feneț, Camera uh, Deputaților din Malta. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte pornesc de la uh, premisa uh, nevoii de a avea un guvern de unitate națională. Eu cred că trebuie să facem tot posibilul noi, Uniunea Europeană, să facem tot posibilul. Reprezentantul, emisarul ONU își face treaba, însă are nevoie de sprijin de la alte națiuni europene pentru a obține pacea în Libia. Am văzut ce s-a întâmplat cu criza din Ucraina. Merkel și Olanda au mers acolo, însă nimic asemănător nu se întâmplă în cazul Libia. Practic lăsăm totul pe seama ONU și ar trebui să ne dăm seama că riscurile din Libia nu sunt doar ca Libia să devină un stat practic inexistent, ci să devină o națiune ISIS. Ne îngrijorează problema ISIS în Irak și în Siria. Însă nu reușim să ne dăm seama că ISIS e practic uh, pragul uh, Europei ocupă deja părți semnificative din teritoriul Libiei. Dacă vom colabora cu libienii, dacă îi vom aduce la oaltă din nou. Pentru că ei trebuie să-și dea seama că ei riscă totul, deoarece ISIS va prelua rapid controlul și ISIS e o națiune teroristă, nu orice altă națiune. Deci Uniunea Europeană ar trebui să-și dea seama că situația din Libia e mult mai urgentă. Vă mulțumim, domnul Desdemacher. Am două întrebări uh, cu scurte pe, și din partea colegului uh, Charles uh, Tenac. E vorba de combaterea impunității. Acum patru ani, fostul fiului, fiul fostului dictator Gaddafi, Said Gaifi, care a fost judecat la Tribunalul uh, Internațional uh, de la Haga pentru modul în care a um, reprimat uh, revoltele. Deci, se pare că Said Gaddafi a supraviețuit, nimeni nu mai știe unde e. Atrocitățile au început din nou. Mă gândesc la executarea unor copți creștini din partea statului islamic. E ceva ce face parte din negocieri? sunt abordate aceste aspecte pentru a evita o impunitate ulterior? Domnul Nard. Multă structură aici, multe vorbe, dar puțin realism. Guverne de la Tobruk și de la Tripoli sunt două ficțiuni inexistente care n-au nicio valoare dincolo de a, reprezentarea pe care și-o dau ei. Realitatea de pe teren e dată de milițiile locale tribale. Asta e, asta e realitatea. Asta eu n-am auzit vorbindu-se aici despre miezul problemei și anume puterea. Puterea economică și militară. Uh, N-am auzit nici măcar un cuvițel în legătură cu modul în care se va controla bogăția petroliferă a Libiei, care va fi acordul de participare la această bogăție. E o țară care are foarte mult petrol, care e controlată de guvernul filozofic uh, de la Tobruk, de fapt de armatele conduse de generalul uh, Aftar. Asta e o problemă fundamentală și controlul uh, portului din Tripoli. Când s-a vorbit despre o armată integrată, da, e o dorință uh, utopică, însă problema e că nu se pot uh, acumula toate forțele în această armată. Dacă am avea însă o armată integrată, milițiile uh, n-ar mai avea puterea pe care o au acum, puterea de a controla uh, uh, petrolul. De fapt, totul ține de asta, de putere, cine controlează ce. Acum, sudul țării. Teoretic, sudul e controlat de guvernul de la Tobruk și parțial de uh, guvernul de la Tripoli și de milițiile Tuarege din Quat. Însă e vorba de triburi locale. Sulit Suliman, Tubuș, în zona Sefha. Însă aceștia Uh, nu știu decât de ei singuri și singura lor problemă e comerțul, traficul cu arme și controlul imigranților. Ăsta e nucleul, ăsta e miezul problemei, deci puterea economică. Și despre asta n-am auzit nimic vorbindu-se. Se vorbea despre o formulare teoretică constituțională, că știm că miezul problemei cum e să gestionezi puterea, adică banii. Ahora yo tengo un par de preguntas. Me gustaría preguntar al señor Mingarelli si estamos más cerca del 100. Acum, domnule Mingarelli. Domnule Leon spunea că suntem uh, practic uh, aproape de un acord în proporție de 80%, deci ne apropiem de 100%. Poate domnul Mingarelli sau poate domnul Clodi îmi vor uh, răspunde. Misiunea despre care se vorbește de distrugerea navelor traficanților nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra Libiei. Ceea ce propunea domnului Renzi, distrugerea navelor, mm, nu știu, mie mi se pare o intervenție dezastroasă personal. Doamna Lochbiller. Can alle vier Mulțumesc uh, tuturor celor patru uh, vorbitori pentru analiză și recomandări. Aș avea și eu o întrebare pentru domnul Mingarelli și aș dori totuși să vă felicit pentru primele uh, succese care se întrevăd în urma acestor încercări de mediere. În ce măsură încercați să cooptați și țările vecine pentru reușita acestor negocieri? Și o întrebare adresată domnului Anșur spuneați că încălcările drepturilor omului trebuie neapărat uh, analizate ca parte a reconcilierii. Dumneavoastră, domnule Mingareli, spuneați că Uniunea Europeană se va concentra asupra uh, construcției societății civile și susținerea drepturilor omului. În ce măsură este vorba aici și despre aceste crime de război? De asemenea, vă mulțumesc și pentru uh, enumerarea diferitelor misiuni. În concluziile Consiliului se spune de asemenea că se încearcă implicarea unei misiuni uh, PSAC pentru a combate cu mijloace militare traficanții de carne vie. Eu nu am auzit încă ca ONU să fie ajuns deja la o rezoluție pentru a permite acest lucru. Întrebarea mea așadar, chiar dacă n-ați intrat în detalii, pe ce baze juridice vă bazați atunci când vorbiți de o posibilă combatere militară a traficanților. Noi sigur suntem pentru combaterea criminalității și a bandelor de traficanți, dar nu prin mijloace militare. Și mulțumesc și doamna Gazini că ne-ați amintit că Uniunea Europeană ar trebui să facă tot posibilul pentru a împiedica armele să ajungă din nou în această țară. Mulțumesc, domnul Gastano. Paramente că sunt pochissimi parlamentari. Din păcate trebuie să constat că puțini eurodeputați au rămas în țară. În țară. Iată cât de importantă e discuția pentru ei. Omar Emidan, purtător de cuvânt al uh, Congresului Național General din Tripoli, spunea legătură cu ultimul plan propus de domnul Leon. Plan a fost respins complet, în unanimitate. Și frăția musulmană a făcut același lucru. Și în ceea ce privește operațiunea Demnitate, Jamal Alzani, responsabilul Brigadei 21, spune că, spun că negocierile s-au încheiat. Singurul dialog e cel al armelor, deocamdată. Deci se pare că uh, demersurile ONU nu au câștig de cauză. Acum, am o întrebare. Eu nu cred că principala problemă e legată de sponsorizarea directă uh, dar și ascunsă din partea Arabia Saudită, a Egiptului, a Qatarului și a Sudanului. Deci, astfel ei, practic, uh, uh, alimentează pretențiile fiecărei părți de a avea câștig de cauză. Deci e un joc aici. Se crește și numărul de combatanți. De la 25.000 au ajuns la 250.000. Nu credeți că o voce comună din partea Uniunii Europene ar fi mai utilă din partea tuturor țărilor membre, a Franței, a, a Marii Britanii. Ar trebui să facem tot posibilul să le să împiedicăm pe prietenii noștri din marele state arabe bogate să joace, practic să poarte acest război prin împuternicire. Deci o catastrofă umanitară are loc acolo. Ban Ki-moon parcă era cumva uh, orbit de blițurile aparatelor de fotografiat când a fost în Sicilia. N-a spus prea multe. Domnul Boștinaru. Very much indeed. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc vorbitorilor pentru această dezbatere interesantă, dar să sperăm și, și cu impact la fața locului, pentru că Libia este până la urmă un stat eșuat, unde nu sporește doar problema umanitară, ci în aceeași măsură și problemele militare uh, cresc în așa măsură încât uh, aproape că nu mai pot fi stopate. Două întrebări. Uniunea Europeană este dispusă să discute cu partenerii instituționali, inclusiv cu partenerii din Liga Arabă, pentru a stopa finanțarea oricăror miliții, știind că există mai mulți uh, donatori, mai mulți uh, sponsori pentru mai multe miliții. Fără a aborda această problemă, lucrul nu vor face decât să continue. Și în al doilea rând, în timp ce Consiliul discută implementarea misiunii Trident, întreb care sunt partenerii noștri instituționali în Libia pentru a încerca să abordăm această problemă a un, cu un stat eșuat și în lipsa unor parteneri instituționali. Cum procedăm? Cine va răspunde la un eventual telefon uh, pe care vrem să-l dăm va coopera cu capacitățile noastre pentru ca Libia să nu devină un stat uh, tot mai mult năpădit de terorism, ci și un mare furnizor de migranți în, uh, această, uh, în cadrul acestei criminalități organizate. Mulțumesc, domnul Panțeri. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am impresia că există multă confuzie și mergem așa uh, pe pipăite din punct de vedere european. Pentru că nu știu ce se poate face și cu ce coordonare, mai ales dacă nu avem aceleași obiective. Cred că există trei mari contradicții pe care va trebui să le gestioneze Uniunea Europeană. În primul rând, dezarmarea miliților. Și spun acest lucru pentru că uh, Evident, există state care în continuare furnizează arme și astfel potențează capacitățile explozive din această țară. Și, în al doilea rând, ceea ce spunea și Castaldo acum câteva minute, țările vecine arabe susțin uh, Tobruk sau Tripoli, fiecare după caz. Și noi va trebui să ne ridicăm vocea un pic mai mult, astfel încât aceste țări să înțeleagă că jocul devine foarte, foarte complicat pe teren libian. Și mai există și o a treia contradicție. Nu știu care este părerea dumneavoastră în acest sens, dar există două linii de gândire care se confruntă aici în Europa. Unii cred că o soluție posibilă este similară cu cea din uh, Egipt pentru a susține uh, Tobrucul să câștige și alții care consideră că trebuie să se ajungă la un acord. Eu nu cred că există alternative decât cea a găsirii unui acord. Și de aceea trebuie reluate cu forță tratativele în Maroc. Și de aceea Uniunea Europeană trebuie să aducă la masa negocierilor și uh, marile puteri din regiune. Trebuie rezolvate aceste contradicții, trebuie rezolvate aceste conflicte și din punct de vedere strategic, pentru ca astfel să se acorde lui Bernardino Leon un mandat clar și explicit și cuprinzător. Doamna Farada, Faradia Laghi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici de trei luni și am vizitat peste 89 de parlamentari, personal al UE, ambasadori. Ce aș dori să spun că pentru mine nu va fi ușor să comentez ceea ce s-a spus. Însă trebuie să spun că, da, într-adevăr, Libia mai devreme sau mai târziu va deveni un stat ISIS. Am fost uh, surprinsă, însă am uh, urmărit cu atenție prezentarea doamnei Gazini și a domnului Ashur. E ciudat că până acum chestiunea terorismului și ISIS nu a fost subliniată până acum. Libia a fost sub o dictatură și în patru ani se așteaptă o transformare miraculoasă spre democrație. Acum trei ani, Derna a fost uh, preluat de ISIS. Și eu cred că ce se întâmplă în celelalte țări va ajunge și în Libia uh, foarte rapid. S-au cheltuit milioane de Uniunea Europeană pe securizarea frontierelor și nu știu ce s-a întâmplat. Iar fluxul de arme către Libia din, de peste tot este uh, unul mare. Libia nu-și mai poate decide viitorul. A fost uh, luat o statec de toți cei care au propriile interese, propria agenda. Și numai Dumnezeu mai știe ce gândesc pentru Libia. De aceea, Trebuie să spun că, într-adevăr, noi, libanezii, trebuie să readucem Libia pe linia de plutire. Gaddafi a fost uh, timp de 40 de ani susținut uh, de anumite interese economice. Uh, acum trei zile, la Benghazi, a existat un maraton al copiilor pentru speranță. Femei și bărbați lucrează zi și noapte pentru că pentru că nu mai există ajutor umanitar din partea comunității internaționale. Mor copii acolo, se vorbește mult prea mult și trebuie uh, să spun, da, apreciem și avem nevoie de comunitatea internațională, dar a venit și momentul în care să fim sinceri, suficient de sinceri și suficient de direct pentru a discuta chestiuni rămase în discuție eu am, uh, mi-am împărtășit părerea cu mulți dintre cei cu care m-am întâlnit. Noi elaborăm rezoluție după rezoluție și mă tem că ISIS cotropește încet încet Libia și vorbeați de mass media, dar există și voci puternice și bune în mass media, în special a femeilor. Unde există este rezoluția 1325 uh, unde uh, se vorbea de participarea femeilor la negocierile din Libia. Înainte să fiu desemnată, am fost activistă în Libia și împreună cu mulți alți uh, activiști am transmit scrisori domnilor Leon și Tarmitri și care a fost rezultatul. Eu m-am întors în Libia la o lună după ce a murit Gaddafi. Sute au murit. Și cei care au participat în dialog, pe mulți îi respect, dar în cazul multora nu știu care au fost criteriile de alegere. Eu am fost activist, am fost în opoziție, astăzi sunt diplomată, dar nu vorbesc limbajul diplomatic. Trebuie însă să spun că mi-aș dori să analizăm ce s-a întâmplat în uh, patru ani. Libienii au făcut foarte multe greșeli, dar și comunitatea internațională nu și-a respectat promisiunile. Consiliul de Securitate a avut două rezoluții care se contrazic. Pe de o parte se spune că nu se poate ridica embargoul pentru arme și alta care spune că terorismul a ajuns în Libia și e nevoie de arme pentru a-l combate. Eu cred că ar trebui să uh, discutăm uh, realitatea cu toți împreună. Am să dau acum cuvântul pentru răspunsuri și fac apel la înțelegerea interpreților. Domnul Migarelli primul. Mulțumesc Sigur că nu pot să răspund la toate întrebările. Mă voi eh, rezuma la câteva, poate cele mai eh, ușoare. Colegii mei eh, vor continua. Există în marile orașe din Libia un minim de servicii de bază care să fie garantat libienilor. Răspunsul este nu spun acest lucru pentru că în multe orașe asta e situația la Benghazi, de pildă, există penurie de medicamente și în același timp o uh, penurie de alimente. Deci există un uh, grad ridicat de suferință în Libia, o criză umanitară. Acesta este o certitudine. Au fost puse întrebări în legătură cu rolul statelor vecine din afara acestei regiuni. Rolul unei țări, cum este Turcia, cum este Qatarul, cum sunt uh, Emiratele Arabe Unite, cum este Egiptul. Sunt roluri importante, nu e niciun dubiu. Este clar că dacă anumite grupuri, uh, anumite miliții nu vor beneficia de sprijinul unor state din regiune, uh, nu vor acționa în modul în care o fac. Și înalta reprezentantă Mogherini a discutat această problemă cu uh, oficialitățile din Turcia, din uh, Qatar, din Emirate, cu președintele Egiptului, El Sisi, și de asemenea, deci cu alte state din regiunea Magrebului ministrul de externe din Algeria. Am văzut-o discutând aceste probleme cu ministrul Tunisiei uh, Bakush toate aceste țări sunt într-un dialog permanent cu un alta reprezentantă care le cere să creeze condițiile pentru încheierea unui acord politic care să ducă până la urmă la crearea unui guvern de unitate națională. Dacă există un task force umanitar pentru uh, a face față acestor probleme, nu, din uh, câte știu eu, nu există. Există asistențe umanitare prin uh, intermediul agenției noastre ECO, dar uh, din câte știu eu, nu există un task force există OCEA care operează sub coordonarea agențiilor Națiunilor Unite, dar nu există o asemenea forță de intervenție cu competențe umanitare. A fost adresată o întrebare dacă înalta reprezentantă mobilizează statele Magrebului. Da, discută cu reprezentanții tuturor statelor din Magreb despre situația din Libia. În ce privește celelalte întrebări, poate colegii mei vă răspunde la ele. Mulțumesc. Mulțumesc. <clears throat> I'll take some other questions. Doamna Gazini, voi răspunde și eu la câteva uh, întrebări. În legătură cu situația din uh, sudul Libiei, da, am vizitat uh, această regiune și ce am văzut eu a fost foarte diferit de ceea ce mă așteptam să văd. Dacă ne gândim la sudul Libiei, ne gândim la o regiune de uh, tranzit pentru grupuri teroriste, un fel de paradis uh, al grupurilor teroriste. Ce am văzut eu a fost un fel de stat instituționalizat, uh, crim, în, specializat în infracțiuni pentru că din acest punct de vedere există un trafic ilegal de arme, droguri, de persoane toate aceste lucruri se întâmplă în uh, într-un scenariu în care se vorbește de fapt despre combaterea grupurilor teroriste, dar există celule ale unor afiliați ai uh, ISIS, grupuri etnice uh, care Uh, afirmă despre sine că sunt partenerii privilegiați ai uh, partenerilor occidentali, pentru că sunt cei care luptă împotriva grupurilor teroriste din uh, sudul Libiei. Dar mm, de șase luni continuă luptele în micuțele localități din sudul Libiei între grupuri etnice care Până de curând uh, erau uh, partenere, erau cei mai buni prieteni. Acum unii adăposte, adăpostesc teroriști, uh, iar oponenții afirmă că combat aceste grupuri. situația este foarte dificilă, există o competiție între traficanți și uh, din acest punct de vedere uh, uh, există, să spunem, scenariul islamiștilor versus anti-islamiști. Deci există o serie întreagă de interlocutori, dar situația este mai complexă, tocmai pentru că există actori atât de diferiți. Există în ce privește Banca Centrală din Libia, de asemenea um, un uh, corp care este bazat în Tripoli, altul în Est. Și uh, sigur că uh, accesul la fondurile financiare ale Libiei este esențial, pentru că întrebarea este, există o luptă pentru bani, există o luptă pentru petrol. Tragedia este că Uh, banii uh, încep să uh, dispară. Deci eu cred că și libienii trebuie să studieze un raport de audit publicat recent în care se spune că în doi ani nu vor mai exista bani. Când am spus eu asta, interlocutorilor mei că nu vor mai dispune de bani dacă mențin rata cheltuielilor actuale, ei nu m-au crezut. Ei au spus că nu dispun de surse credibile de informare, că asta este un fel de manipulare din partea comunității internaționale, dar situația este serioasă și banii se află în centrul acestei probleme. Ar putea fi și soluția pentru criza libiană. Mulțumesc! Domnul Omarașul. Mulțumesc. Întrebarea în legătură cu promovarea uh, păcii și justiției. Cred că există aici două uh, posibile căi Uh, justiție pentru promovarea păcii, dar chiar dacă au existat situații critice legate de drepturile omului, acum ar trebui să fie uitate până când peste 10-15 ani lucrurile se vor îndrepta. Dar pe de altă parte, noi, cealaltă cale este să se atragă atenția asupra violării drepturilor omului pentru tot ceea ce s-a întâmplat din acest punct de vedere pentru a putea promova pacea, pentru a crea garanția că um, acțiunile obu- abuzive vor înceta și procesul politic va trebui să aducă clarificări și din acest punct de vedere și cred că până acum această abordare nu a prea fost încununată de succes, când există atât de multe violări ale drepturilor omului, când trebuie să te temi că vei apare pe o listă neagră internațională, poate că ar trebui să te gândești de două ori până când recurgi din nou la violență. Iar în ce privește cultura reconcilierii, o parte a problemei este, cred, legată de uh, atitudinea mass media. Pentru că modul în care se relatează în mass media, în anumite uh, canale de informare, este mai degrabă de incitare de, um, la conflict decât uh, de îndemn la reconciliere. Deci mai degrabă ideea este de ori învingem, ori murim decât uh, ideea de împăcare. Deci opțiunea negativă primează. În ce privește ISIS. Acum trei ani, uh, ISIS nu exista în forma uh, cu care ne întâlnim astăzi. În aprilie 2013 a început să vorbească despre ISIS. Situația din orașul Derna a escaladat datorită unor factori multipli. Au fost mai multe grupuri care au operat în Derna. Unele au fost uh, locale, uh, au, s-au uh, înființat rețele uh, între uh, musulmani după aceea uh, au fost uh, grupuri care au avut uh, acces semnificativ la resurse, au reușit să se impună în fața altora. Iar Consiliul Consultativ Shura pentru tinerii islamici până la urmă a dus la un nucleu ISIS. De ce s-a extins ISIS? De ce a beneficiat de uh, susținere din ce în ce mai mare? Eu cred că uh, eșecul uh, procesului de dezarmare uh, până la urmă a stimulat această dezvoltare a ISIS și a procesului de reforme. A existat un mediu politic care uh, s-a bazat pe utilizarea arma, armelor pentru rezolvarea unor dispute politice. A existat un cadru ideologic care a stimulat de asemenea recurgerea la arme, fie că a fost un discurs național. Uh, fie unul local și tineretul care um, a considerat până la urmă că utilizarea armelor este legitimată, astfel și în felul acesta a putut să se impună o ideologie ca cea a ISIS. Dar aceasta este până la urmă și un simptom. Deci cauzele sunt cele pe care toți uh, invitații de astăzi le-au invocat. Mulțumesc! Uh, uh, și eu, spune domnul Iglodi, doresc să răspund la câteva din întrebările puse. Câțiva vorbitori uh, spuneau că ISIS deja bate la ușă și că Libia până la urmă se va transforma într-un stat guvernat de ISIS. Da, ă, cred că putem întreprinde totuși ceva prin acțiuni de contracarare a terorismului. Ă, din acest punct de vedere putem conlucra cu statele ă, din regiune, cu statele vecine. De asemenea, trebuie să ne susținem misiunea noastră CPCC din regiune pentru a monitoriza situația. Putem uh, putem furniza autorităților libiene know-how și informații uh, furnizate de serviciile de securitate pentru a încerca să uh, tăiem fluxul de capital înspre ISIS. Deci, acestea sunt modalitățile de activare a unor acțiuni antiteroriste în zona vecină. Trebuie să încercăm să limităm uh, această problemă, să ne concentrăm pe statele vecine care să devină, uh, uh din acest punct de vedere, mai refractare față de ideologia ISIS. Acestea ar putea fi câteva instrumente. S-a vorbit de asemenea despre procesul de pacificare, de scepticismul care există în clipa de față privind demobilizarea. Dar aici este vorba și despre aspecte de integrare pe care trebuie să le avem în vedere. Sunt de acord cu punctul de vedere exprimant că dezarmarea, demobilizarea forțelor poate să ducă la uh, lecții importante pe care le-am uh, învățat deja în Irak și în Libia. Uh, deci trebuie să putem trage concluzii și orice acțiune, dacă nu va fi combinată cu crearea de noi capacități de reintegrare, de oferirea unor programe de dezvoltare, nu uh, fac decât să creeze până la urmă uh, vacuum, uh, ceea ce în situația în care regiunea se află în clipa de față nu poate fi de dorit. Deci, Există riscul destabilizării uh, Libiei dacă prin procesul de pacificare acționăm corect, acest lucru nu se va întâmpla. Trebuie să uh, putem să colaborăm cu autoritățile libiene, să le implicăm pe libieni în procesul de pacificare. Dar nu este vorba doar de conlucrarea cu autoritățile, ci cu populația uh, în general. Deci, dacă vom ajunge uh, la uh, etapa aceea, trebuie să existe și o strategie de informare astfel încât cetățenii să înțeleagă ce se dorește și să susțină până la urmă aceste demersuri. Iar în final, atunci când implementăm aceste demersii, trebuie să avem și o strategie de exit. Ce înseamnă asta? Să creăm capacități în Libia care să poată să funcționeze până la urmă într-un climat de securitate, iar în momentul în care acest lucru s-a realizat, noi vom putea să ne retragem. Există o serie întreagă de lucruri care pot fi făcute pentru că trebuie clarificată și uh, baza, uh, temeiul legal de care să ne servim, pentru că în uh, operația de supraveghere maritimă uh, este nevoie de acest, uh, această bază legală și ar putea să ajute și Frontexul să opereze la uh, în apele uh, teritoriale europene. Dar uh, trebuie uh, neapărat să elaborăm, să creăm o bază legală mult mai sănătoasă. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și interpreților și vă încheiem aici ședința.